wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Please take a seat. Wherever you find one. Bună dimineața, vă rog, uh, reluăm ședința, ocupați-vă locurile unde găsiți vreun loc. Trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 15. E vorba de misiunea în Albania de pe 7-9 mai 2018. Trei colegi au fost prezenți, colegul Zeller, colegul Klintz și vicepreședintele Derek Vaughan în calitate de președintele delegației. Nu pot să-l nici pe colegul Cerneschi. Trebuie să le mulțumesc că au fost uh, prezenți, că au uh, notat toate detaliile. Colegul Țeller vine un pic mai târziu, colegul Clinții în sală, așa că îi dau de îndată cuvântul pentru a ne pune la curent. Vă mulțumesc că sunteți aici. Bună dimineața! Am pornit de la premiza că Colegul Țeller va fi uh, cel care va da raportul uh, și nu vom intra în concurență, dar dacă aceasta lucrurile încep eu. Trebuie să vă mărturisesc că pentru mine a fost o, o vizită foarte interesantă. Nu cunoșteam deloc țara. Am fost în multe țări uh, din estul Europei, dar niciodată în Albania. Întotdeauna am considerat Albania ca fiind una din cele mai extremiste republice, foste republice sovietice. S-a confruntat cu o dictatură puternică care a lăsat uh, o amprentă puternică asupra țării, care încă mai poate fi văzută. Multe așezări uh, triste. Iată de ce am fost atât de uimit să descoper un popor deschis. Cetățenii cu care am discutat erau foarte deschiși la dialog. Au, și-au prezentat părerea deschis, fără nicio reticență. Am putut discuta cu toată lumea despre orice. Foarte mulți, nu doar um, s-au deschis, povestindu-ne impresia lor despre vest, mulți Uh, au lucrat chiar în uh, Occident și s-au întors uh, după aceea, surprinzător, înapoi în țara lor. Interpreta pe care am avut-o, de pildă, a lucrat 10 ani în Marea Britanie, a câștigat mai frumos acolo, după care a revenit uh, în capitală și a cumpărat o locuință acolo și și-a reluat activitatea profesională în Albania și era um, activă ca liber profesionistă, trebuie să vă mărturisesc. Deci nu era atât de orientată înspre un loc de muncă uh, sigur, așa cum sunt marea majoritate oameni, uh, marea majoritatea oamenilor din fostul uh, bloc uh, comunist, ci era dispusă să asume riscuri și să aibă un loc de muncă independent liber profesionist. Un alt lucru surprinzător a fost imaginea orașului. Nu m-aș fi așteptat niciodată să mă lovesc de un oraș atât de colorat, viu, cu nenumărate restaurante, terase, care erau uh, pline de oameni, având în vedere timpul relativ frumos, am fi putut crede că ne aflăm în Italia sau în Croația. În ce privește dialogul cu diferiții parteneri pe care i-am contactat și, și cu care am intrat în contact, a fost, au cum răspuns așteptărilor. Au fost uh, entitățile oficiale, am început cu ministrul, Ministerul de Finanțe, toți uh, ne-au lăsat să înțelegem că fac tot ce le stă în putință pentru a imprima, pentru a da o amprentă pozitivă procesului de apropiere de UE, la scurt timp după vizita noastră, Uniunea Europeană ar fi decis să, continu- să începe uh, dialogul uh, oficial. Acesta era obiectivul principal spre care uh, au lucrat, au luat o serie de măsuri în acest sens, au adoptat legislație și dacă ne limităm pur și simplu la acest tablou, am putea spune, da, e bine, sunt uh, serioși, sunt pe drumul cel bun, lucrurile volează cum trebuie, fondurile pe care le-au primit, că ce-au primit câte ceva de la UE, au fost bine cheltuite. Acum nu ne-am întâlnit uh, doar cu acești actori uh, pur politici, ci și cu alții și nu doar din instituțiile oficiale, ci și, uh, oricum, ne-am întâlnit, uh, da, într-adevăr, cu actori oficiali, dar și din partea entităților independente, de pildă reprezentanții ai curții de conturi, funcționari uh, ai ministerelor, politicienii ne-au lăsat să înțelegem că lupta împotriva corupției este o trăsătură care definește întreg spațiul balcanic și că în această luptă împotriva corupției au înregistrat progrese semnificative. Însă Curtea de Conturi a afirmat exact contrariul. Curtea de Conturi ne-a spus, da, într-adevăr, pe aici pe acolo se face câte ceva, însă, în principiu, acest rău, acest comportament corupt este prezent ca până acum în societate și că aici a ajuns uh, la un blocaj. A fost păreri contradictorii, așadar, pe care noi, oricum, pe moment, uh, fără o analiză profundă, nu puteam uh, să le apreciem, dar se părea că, oricum, avizul reprezentantului Curții de Conturi reflectă realitatea uh, chiar dacă contrasta cu părerea politicienilor uh, a, exprimată chiar înainte de începerea negocierilor cu UE, cum că s-ar afla pe drumul ce bun. În al doilea rând, sistemul judiciar. Albania, ca orice stat care s-a aflat timp îndelungat sub uh, conducerea Uniunii Sovietice, a avut uh, judecători care nu au Um, decis independent, deși legislația nu era chiar atât de deficitară și ar fi putut permite adoptarea altor sentințe, însă aceste sentințe s-au pronunțat politic. Așa s-a întâmplat în Albania, tocmai cum s-a întâmplat în RDG sau în Uniunea Sovietică. Guvernul albanez, având în vedere negocierile dorite cu Uniunea Europeană, a afirmat că vor să reformeze întreg sistemul judiciar și să se asigure că nu mai au uh, activi judecători care în trecut uh, au interpretat legislația sau au pronunțat sentințe astfel încât individul nu a fost tratat așa cum Așteptăm să fie tratat astăzi, astfel încât să reflecte valorile fundamentale ale UE. Demnitatea omului este um, de neatins și așa mai departe. Acum uh, s-a creat o procedură conform căreia judecătorii trebuie să supună unor controle și așa mai departe. Au selecționat un număr considerabil de judecători, însă punerea în aplicare în practică uh, tergiversează. Constatăm că este o situație complicată, problematică. Vedem și în Polonia cum se încearcă ca acei judecători care au lucrat odinioară Um, sub îndrumarea Uniunii Sovietice să fie, elimin, să fie scoși din sistem prin pensionare anticipată, însă fac aceeași greșeală um, ca Polonia, de altfel, și în Albania, încearcă să introducă noi judecători conform convingerilor lor politice de acum. Um, deci, planează o mare semn de întrebare asupra sistemului judiciar, cum se va rezolva situația, eu sincer nu pot să apreciez. Știu doar că acestea sunt două puncte critice. Reformarea sistemului judiciar și asigurarea că noi judecători sunt judecători independenți, neutri, e clar că avem nevoie de ei, de unde, unde îi vor găsi nu știu, e clar o problemă. Noua generație a judecătorilor a fost crescută și pregătită cu uh, noi valori, dar nu sunt atât de numeroși pe cât ar uh, avea nevoie sistemul. Și a doua mare problemă este corupția. Interesant e că, în ce privește economia, Al- Albania a început să interacționeze tot mai intens cu țările vecine, a intensificat relațiile economice, treptat, are frontiere terestre cu Serbia, cu Kosovo și încearcă să ia legătură cu uh, toate acestea și se pare că acest efort dă roade. Există dorința de a purta un schimb la nivel uh, administrativ, la nivelul ministrilor, la nivelul administrațiilor regionale. Țara încearcă să creeze o rețea de contact uh, în uh, Balcan și dincolo. Este o posibilitate ideală uh, de dezvoltare așadar, în plus traficul maritim între Albania și Italia evoluează favorabil. Dincolo de toate aceste discuții, am făcut și o vizită interesantă, am putut vizita un proiect la fața locului, e vorba de dezvoltarea unei um, unei noi, cred, construirea unei noi faleze. E vorba de un teren foarte interesant, o faleză, așadar, de-a lungul mării, care a fost concepută de o echipă aflată sub uh, conducerea unui uh, grec, împreună cu artiști, arhitecți, uh, peisagiști. Proiectul s-a tradus într-o faleză foarte interesantă într-o promenadă așadar deosebit de atrăgătoare care s-ar putea transforma și într-un obiectiv turistic. Există clădiri interesante, în spatele acestei promenade se află și hoteluri, restaurante și așa mai departe. A fost o vizită foarte interesantă așadar. Explicațiile șefului de proiect au fost elogvente, ne-a explicat cum a reușit treptat, nu doar să dezvolte, să elaboreze un proiect, un concept, îmi cer scuze, ci și să-l pună în aplicare. Am vrut, deși nu era oficial uh, încă, vreau să vizităm și Macedonia de Nord, însă din cauza um, calendarului nu am reușit și bine că nu s-a întâmplat pentru că ar fi fost uh, prea complicat, ar fi fost o zi în plus sau jumate de zi în plus, nu am fi putut nici să ne concentrăm complet pe Albania, nici pe Macedonia, poate că nu n-ar fi fost o idee prea inspirată. Din punctul meu de vedere pot doar să vă spun că oricum e clar, a, trebuie să adaug că această regiune a statelor din Balcanii Occidentali nu trebuie să subestimăm însemnătatea lor geostrategică pentru Uniunea Europeană. Citesc pentru că am văzut, am auzit, am uh, citit, nu am aflat uh, direct din prima mână, dar știm că multe state din Balcanii Occidentali În aceste state, Turcia și Rusia, Rusia mai ales în Serbia, sunt foarte active. Uh, în Albania. Știm că există în regiune uh, musulmani, aici între Kosovo, Bosnia și Herțegovina și Albania. Da, și Turcia face investiții uh, și alte state din uh, Orientul Mijlociu, Qatar și așa mai departe. Deci fonduri din aceste țări uh, vin în regiune pentru a întări credința islamică, pentru a construi moschei. Nu avem nimic împotriva islamului. și împotriva construcției de moschei, dar Trebuie să fim atenți să nu intre pe ușa din dos forțe care au uh, un alt interes și nu neapărat acela ca acest petec uh, al continentului să se integreze la un moment dat în Uniunea Europeană. Cel puțin în ce privește Serbia, Rusia nu are intenția de a o sprijini să se dezvolte cât se poate de repede pentru ca mâine să devină membru al UE. Din potrivă, dorește să frâneze acest proiect și să nu uităm uh, cum s-a întâmplat în uh, Ucraina dorește să îndepărteze țara de UE. Populația albaneză, deși e, sunt uh, musulmani, în practică e o societate atee. De-a lungul uh, deceniilor uh, de apartenență la blocul sovietic uh, s-au transformat în atei. Islamul nu le spune prea multe, întocmai ca alte credințe religioase nu sunt așa de ușor de influențat ca, de pildă, kosovarii sau bosniaci mai ales. Aceștia din urmă sunt, au rămas în continuare musulmani eh, profund credincioși. A fost interesant așadar să vedem în Albania care a fost reacția populației eh, și cum a reacționat la influența sporită a altor țări eh, islamice. Aici Deocamdată pot să spun că Albania nu a fost infectată și dacă s-ar putea evalua, s-ar putea dezvolta în continuare tot așa, ar putea să reprezinte o influență pozitivă care să sprijine țările din regiune să se apropie de UE în vederea integrării. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, pentru aceste impresii atât de importante, colegul Cerneschi. Richard, te rog. Și dumneavoastră ați fost prezent în delegație, vă rog. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca wszystko wie. Rzeczywiście byłem w tej... Mulțumesc, doamnă președinte. Ați aflat tot. Da, am făcut parte din această delegație importantă. Este important acest lucru pentru că Uniunea Europeană sprijină Albania de ani de zile. Fondurile, au fost alocate fonduri europene acolo, deci ar fi bine să știm cum sunt cheltuiți banii. Aș vrea să îi mulțumesc colegului meu pentru explicațiile detaliate și pentru acest raport interesant. Pentru mine nu a fost prima dată când am fost în Albania, am fost deja de 5 ori. Deci, îndrăznesc să spun că am o oarecare experiență și că pot analiza evoluțiile din ultimii ani. Concluziile mele sunt următoarele. Din fericire, Parlamentul European a început să urmărească mai îndeaproape alocarea de fonduri europene în Albania. Asta este o îmbunătățire. În trecut au existat unele îngrijorări din acest punct de vedere în ceea ce privește corupția. Existau temeri că acești bani sunt folosiți numai pentru a sprijini elitele locale. Acum a avut loc o serie întreagă de progrese. Situația politică s-a schimbat. Albania face progrese, încearcă să, adereze, să adere la Uniunea Europeană. Albania face parte din, aceste, din acest grup privilegiat de țări care au cele mai mari șanse. Albania, Muntenegru și uh, Serbia în ceea ce privește Albania, ar fi un caz interesant, pentru că ar fi primul stat uh, membru uh, cu religie preponderent musulmană. Edi Rama, um, fost prim-ministru, uh, prim-ministru și un fost pictor de altfel, face mari eforturi, încearcă să convingă Uniunea Europeană să își uh, crească angajamentele față de aderarea Albaniei există o foaie de parcurs care trebuie implementată și nu numai guvernul este interesat de aderare. Toate partidele au ajuns la un consens din acest punct de vedere. Opoziția și guvernul sunt de acord că Albania trebuie să continue pe calea europeană, indiferent de cine este la putere. Liderul opoziției, um, domnul Bașa, a confirmat și el aceste intenții. Aș vrea să menționez și următoarele lucruri. Albania are specificitățile sale. A, și-a pus multe speranțe în aderarea la Uniunea Europeană și dacă într-adevăr va adera, va fi probabil statul cel mai pro-american. Albania uh, apreciază foarte mult Statele Unite, deci ar fi o, un membru interesant al UE. Există monumente ale foștilor președinți, Clinton, W. Bush, în uh, Albania. E ceva destul de bizar. Albe, Albania și Kosovo sunt uh, mari susținători a, ai Statelor Unite, mult mai entuziaști față de Statele Unite decât alte națiuni europene. Câteva concluzii. Sunt convins că Albania are nevoie de o perspectivă europeană în decembrie 2016, Politico a publicat un articol interesant privind Albania. Se prevedeau 10 până la 12 ani până la aderare. Eu nu sunt profet, nu pot să prevăd așa ceva, dar cred că o perspectivă europeană plus uh, unele precondiții clare ar putea fi foarte util, ar putea fi un stimulent pentru Albania să continue pe calea reformelor interne. Este de asemenea important din punct de vedere de geopolitic. Rus Rusia este foarte activă în Balcani. A încercat să organizeze o lovitură de stat în uh, Muntenegru și în uh, Macedonia. Rusia are multă influență în Kosovo prezența UE în Albania este crucială și uh, ne poate ajuta să um, blocăm uh, expansiunea Rusiei. Cred că delegația a fost uh, foarte utilă, chiar dacă a fost un program foarte intens și încărcat. În ceea ce privește programul vizitelor, am avut mai multe planuri. Uh, ne gândisem că poate ar fi putut fi posibil să vizităm și altă țară din Balcan, dar cred că până la urmă a fost bine că ne-am concentrat numai pe Albania. Și la nivel simbolic a fost important. pentru că am reușit să arătăm că Albania este importantă pentru Uniunea Europeană. Importantă din punct de vedere politic, dar și um, dar am putut arăta și că Uniunea Europeană va uh, supraveghea um, cheltuirea fondurilor europene. În calitate de polonez mai trebuie să spun ceva. Ne-am întâlnit cu președintele um, Curții de Conturi din uh, Albania. Când am fost acolo, avea loc o, a avut loc o ceremonie și um, se crea o instituție care urma să um, acorde un omagiu lui Lech Kaczynski. O nouă instituție care urma să aibă numele sau am fost foarte emoționat de asta. Ja, auch Ihnen herzlichen Dank für den Eindruck von der... Vă mulțumim foarte mult pentru uh, impresiile dumneavoastră și vă mulțumim că ați fost. Este, este întotdeauna important. Domnul Pirinski, vă rog. I don't want to prolong this uh, uh item on our agenda because... N-aș vrea, doamnă președinte, să prelungesc prea mult acest punct de pe ordinea de zi, însă aș vrea să Vă dau câteva impresii suplimentare referitoare la ceea ce au spus colegii. Vinerea trecută la Sofia a avut loc o conferință parlamentară organizată de Parlamentul European și adunarea națională a Bulgariei. Și s-a vorbit despre transformarea Balcanilor de vest în perspectiva aderării la UE. au participat mai multe ONG-uri din uh, mai multe țări, din uh, Macedonia, din Albania și exista o senzație de frustrare exprimată foarte clar față de abordarea pe care am uh, avut-o până acum. Da, Uh, există perspectiva europeană, dar nu dăm o dată clară și imediat punem faceți-vă temele, faceți reforme, criteriile de la Copenhaga și așa mai departe. Și asta durează de 15 ani. Și ei aduceau următorul argument. Nu e mai bine să nu ne concentrăm atât de mult pe data aderării, ci să începem negocierile cu statele din Balcanii de Vest, să le implicăm într-un proces intens de evaluare ca parte a negocierilor, să ajungem la nivelul de aderare la un moment dat, dar să nu avem senzația că lucrurile s-au oprit cu aderarea, ci după aderare să continuăm să um, aprofundăm transformarea un coleg din Austria, co-raportor, a spus ceva foarte interesant. A spus că uh, asta s-a întâmplat uh, când a aderat Austria, pentru că după ce a aderat a continuat cu un proces foarte intens de adaptare a industriilor, uh, a agriculturii și așa mai departe. Este o impresie pe care aș dori să vă comunic de la această conferință pentru că am senzația că este nevoie de o regândire a abordării în Uniunea Europeană. Bineînțeles, aceste țări din Balcanii de Vest uh, sunt uh, foarte complexe, sunt o, o mm, coagulare foarte complexă de țări individuale, având în vedere și Kosovo. Uh, și deci asta uh, trebuie să vedem cum putem să implicăm pe o cale înspre aderare care să poată fi percepută de către cetățeni ca fiind reală. Domnul Țelor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze, tocmai am venit de la Berlin și a durat mai puțin zborul decât să vin de la aeroport până aici. Am mm, fost și eu în Albania și uh, ceea ce a spus colegul Pirinski s-a simțit. Uh, dorința de a adera la Uniunea Europeană este prezentă peste tot, în special în rândul tinerilor. Au existat uh, și multe declarații în acest sens din partea responsabililor politici, însă întrebarea e cum vedem procedurile, procesele de aderare? Le vedem întâi din punct de vedere politic sau luăm în serios criteriile care duc la aderare? Pentru că aici avem o discrepanță. Dacă spunem că vrem ca aceste state să adere la Uniunea Europeană, atunci ă, dacă vrem să adere când ă, Uh, au adoptat standardele necesare, atunci Albania și toate celelalte mai au cale lungă de străbătut și trebuie să fim foarte precauți în a lansa date. Um, invers, însă, tinerii vor spune dacă nu vine Europa la noi, mergem noi în Europa. Și asta e problema uh, cu care avem de-a face la fața locului. Foarte grăitoare mi s-a părut uh, Um, întâlnirea noastră cu Curtea de Conturi, care cu sprijin uh, polonez face tot ce poate pentru a aduce lumină și transparență în procedurile administrative și să, să aducă un pic de lumină și în procedurile politice, dar se plângeau că um, cu toate eforturile lor nu sunt foarte ascultați de către cei cărora le um, dau recomandări. Deci aici sunt unele lacune. Deci ce vreți? Vreți să mergeți pe calea europeană? Atunci trebuie să faceți ce e de făcut. Am, ne-am uitat la un, una dintre cele mai mari investiții, în, la 200 de kilometri de Tirana, în orașul Flora, Albania a străbătut o cale diferită, dificilă. Dictatura de acolo a fost una dintre cele mai dure din întreaga Europa de Est. Deci, în acest uh, oraș, Flora, uh, portul uh, a fost. Uh, era uh, murdar, uh, iar orașul uh, era. se prăbușea. Uh, Acum s-a refăcut uh, promenada, faleza, uh, este turism, însă uh, Flora este la 200 km de Tirana, nu este aeroport, iar uh, șoselele, și am văzut asta pe pielea noastră, sub nicio formă nu te invită să faci drumul. Există un proiect de centură pe un teren uh, vecin uh, foarte deluros, iar acest proiect este blocat. Bay și Baird au pus la dispoziție credite și din buget european a existat o subvenție, o companie italiană a câștigat licitația. În mijlocul uh, proiectului Uh, compania italiană a fost preluată de un holding spaniol. Uh, holdingul spaniol, primul lucru pe care l-a făcut a fost să trimită firma în insolvență, iar acum, de un an, Bay și Baird încearcă să lanseze o nouă licitație și să găsească o companie care să continue cu lucrările, dar cred că va fi dificil pentru că nu cred că vom găsi o firmă care, se va găsi o firmă care să vrea să continue acolo unde alții au eșuat. Iar acum, oare dacă această centură este cel mai urgent uh, proiect de infrastructură pentru Albania în momentul de față? Eu am un semn de întrebare în acest sens. Bineînțeles că există această presiune politică, uh, toate, for- toate puterile politice vor să vină în această țară, Rusia, Arabia Saudită. Tocmai de aceea cred că uh, începerea negocierilor de aderare este un semn bun, transmite semnalul că lăsăm o ușă deschisă pentru Albania, însă uh, cred că și responsabilii politici din Albania uh, trebuie să facă reformele necesare, nu numai să uh, ne spună cât sunt ei de motivați uh, de aderare. Și cred că în procesul negocierilor de aderare pe asta trebuie să punem accentul. Încă o dată, sunt multe elemente pozitive, uh, multă lumină care mai înlătură din umbre, dar asta nu Uh, înseamnă că sunt gata pentru Uniunea Europeană, însă trebuie să le arătăm cetățenilor din Albania că nu îi lăsăm singuri, iar presiunea politică trebuie crescută astfel încât politicienii să nu facă numai declarații, ci și să treacă la fapte. Mulțumesc, da, cred că impresia a fost uh, destul de um, corespunde foarte bine cu ce am văzut la fața locului. Comisia, Diginier și domnul Țigler și vă rog uh, să fiți atenți la timp. Mulțumesc, doamnă președinte. Am salutat uh, această delegație în Albania și considerăm că ați vizitat un amestec foarte bun de proiecte, nu numai la Tirana, ci și acest uh, ci ați uh, făcut și drumul lung până la Flora. Uh, de asemenea, ne bucurăm că ați văzut proiecte care mergeau bine, dar și cele care merg mai puțin bine. Ce este important din punct de vedere politic este acest proiect care are de a face cu um, evaluarea um, judecătorilor și proc uh, procurorilor. Avem o operațiune acolo la fața locului, șapte um, judecători uh, din Uniunea Europeană plus un american, um, un proiect din fonduri de preaderare de 10 milioane de euro. Ei bine, uh, aceștia vor ajuta la a sprijini acest uh, proces. La o primă privire se poate spune că Ehm, este o ingerință în justiție. Serbia făcuse însă eh, o greșeală în sensul că ehm, ehm, nu se bazaseră pe Constituție când au eh, făcut acest eh, proces de lustrație, să-i spunem, și apoi, în fața Curții Constituționale, aceștia judecători au câștigat și au trebuit să fie reangajați. Bineînțeles, suntem la început, sunt 800 de judecători și procurori. În momentul de față sunt, se analizează, se evaluează 70, uh, deci 10%. Jumătate din cei evaluați au fost um, um, concediați, este destul de radical, dar uh, și noi uh, analizăm asta, judecătorii și procurorii din statele membre uh, fac parte din aceste comisii, nu pot avea loc uh, reuniuni ale comisiilor uh, fără ei, deci au o, poziție procedurală foarte puternică. Um, procesul a început bine, în mod radical. Problema este de unde facem rost de judecători, pentru că ați vorbit despre asta. Um, există ideea de a crește locurile de formare sau de a atrage juriști uh, din uh, domeniul privat. Și bineînțeles că trebuie să crească salariile judecătorilor, pentru că dacă sunt scăzute, um, pericolul de corupție este ridicat. Curtea de conturi are dreptate, dar există eforturi, le vedem, noi le supraveghem zilnic prin um, judecătorii noștri și echipa uh, Uh, la fața locului. Sunt 65 de oameni care lucrează la această operațiune de uh, monitorizare internațională. Nu există asta în nicio altă țară, dar Albania a cerut asta. Și tocmai de aceea am și sprijinit uh, această abordare. Dar știți foarte bine că este, și și albanezii o știu, că este doar începutul și trebuie continuat. În timpul uh, delegației dumneavoastră, Comisia a propus uh, lansarea uh, negocierilor, Consiliul nu a fost de acord, a spus în iunie anul viitor, cu un fel de clauză rendezvous, să vedem cum continuă procesul de evaluare a judecătorilor, cum continuă reformele și așa mai departe și uh, Comisia uh, recomandă uh, măsuri pregătitoare Albaniei um, pentru ca în momentul în care se vor deschide negocierile, Albania să fie pregătită. Deci facem prima parte a screeningului, explicăm fiecare capitol din ACHI, cele 160.000 de pagini de jurnal oficial le sunt prezentate albanezilor. 70 de zile de uh, ședințe vom avea până anul viitor în septembrie și vom vedea dacă în iunie Consiliul este dispus să uh, sprijine deschiderea de, uh, negocierilor. Probleme concrete, ați vorbit despre ele, ați vorbit despre uh, întârzieri la acea șosea de centură, uh, măcar am putut să ne asigurăm că fondurile nu o să pierd, am, am prelungit termenul cu un an, dar este o problemă uh, care nu a fost uh, um, cauzate de albanezi. Ați vorbit și noastră despre asta, compania italiană, holdingul spaniol și așa mai departe. Sperăm că până în decembrie să avem o decizie referitor la compania care va prelua proiectul. Din aprilie însă unele lucruri s-au mai schimbat, s-au lansat procedurile pentru licitație, deci sperăm că până la urmă proiectul va fi finalizat. Salutăm și recomandările uh, făcute de o cooperare regională mai strânsă. Albania participă în acest proces uh, al, Western Balkans 6. Deci o cooperare care a început cu șosele, dar acum continuă și cu schimb, uh, cu schimburi între tineri Um, s-a creat și o organizație pentru tineret, um, tot din fonduri de preaderare. Pe scurt, deci, uh, Albania este la început, uh, însă a respectat condițiile impuse de uh, Uniunea Europeană pentru începerea negocierilor de aderare, din punctul nostru de vedere, și trebuie să continuăm. Acum avem un an de tranziție pe care îl folosim pentru a-i pregăti pe albanezi la nego- pentru negocieri și sperăm că în iunie Consiliul va da undă verde pentru a continua. Pentru a reveni, nu este o decizie politică, noi vedem procesul de aderare um, nu ca pe o ideea că e important din punct de vedere politic, deci trebuie să adere. Nu, trebuie să respecte condițiile și noi uh, încercăm să-i ajutăm să facă tocmai asta. Mulțumesc! Mulțumesc, cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Le mulțumesc colegilor pentru că au fost prezenți. Poate că ar fi bine să ne uităm pe reformele justiției uh, după 2-3 ani, pentru că am citit în recomandări că nu mai trebuie să mergem. Poate totuși ar fi um, util să continuăm cu monitorizarea, um, fără să facem drumuri de um, trei ore mm, pe șosea. Și în rest nu pot decât să vă invit să mergeți în Albania în vacanță. Punctul 16 de pe ordinea de zi acum. Opinia Curții de Conturi referitare la regulamentul privind sistemul de resurse proprii. Are cuvântul doamna Lindström din partea Curții de Conturi. Vielen Dank, Frau Dr. Gressler. Good morning. Mulțumesc, doamna Gessler. Bună dimineața. Vă mulțumesc că îmi permiteți să prezintă acest aviz privind uh, sistemul de resurse proprii, aviz cerut de dumneavoastră și de comisie. Alături de mine l-am pe Josep Arand, care este uh, șeful grupului de lucru și expertul uh, nostru în resurse proprii. Sunt sigură că ați urmărit îndeaproape propunerile comisiei, deci le voi menționa doar punctele cheie foarte pe scurt. Principale probleme sunt reformarea sistemului existent, propunerea de noi resurse proprii, uh, trei mai precis, trei noi propuneri și celălalt punct cheie este eliminarea treptată a diferitelor mecanisme de corecție care există în uh, sistemul actual. Am folosit următor, următoarele criterii pentru a evalua propunerile mai întâi, eh, gradul de complexitate ale sistemelor de management ale Comisiei, în al doilea rând, calitatea datelor și modelelor folosite ca bază pentru aceste propuneri, stabilitatea fondurilor care trebuie colectate, transparența calculărilor făcute de calculărilor contribuțiilor statelor membre și uh, acestea sunt similare criteriilor folosite de grupul la nivel înalt privind propriile resurse și, în fine, ne-am uitat să vedem dacă putem oferi asigurare pentru descărcare pentru noastră. Concluzia noastră generală este că propunerea abordează anumite chestiuni cheie, cum ar fi simplificarea, uh, unele, de asemenea unele din slăbiciunile identificate în activitatea noastră anterioară privind uh, sistemele existente, dar considerăm că nu se bazează complet pe presupuneri robuste și că sistemul de finanțare al UE rămâne încă destul de complex. Principalele concluzii privind uh, noile resurse proprii. În ce privește resursele bazate pe CCTB, baza comună consolidată de impozitare, Uh, baza fiscală comună consolidată. E încă improbabil, nu se știe dacă aceasta va apărea sau nu și venitul va dura câțiva ani până să înceapă să curgă după ce s-ar stabili această uh, nouă bază. Uh, apoi, resursele proprii din taxa pe, pe pachetele pe plastic. Uh, e un stimulant pentru ca statele membre să crească reciclarea plasticului. Din ce vedem noi, Comisia nu a ținut cont de efectele dinamice care vor rezulta din urma schimbării de comportament uh, și erodarea bazei de impozitare. Apoi începește certificatele de emisii. E important să subliniem că acestea sunt un instrument, instrument important pentru implementarea politicii în domeniul schimbărilor climatice. Totuși, o resursă proprie bazată pe certificatele acestea nu le-ar da stimulent suplimentar statele membre să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și nu e nicio resursă stabilă, pentru că sistemul de licitare face ca prețurile acestor certificate să fie foarte volatile. În ce privește noile resurse proprii propuse. Pot exista anumite restricții în ce privește puterile noastre de audit, da, că e vorba de CCCTB și de ambalajele din plastic și asta pentru că noi, curtea, nu putem audita direct companii la fața locului, nu putem face audituri la fața locului și asta considerăm că uh, crește riscul, începește auditabilitatea și responsabilitatea. Acum, începește schimbările sistemelor existente actuale. Uh, rata uh, impozitelor vamale se propune să se reducă la 10%. Uh, știm că asta nu se bazează pe un studiu. Pe altă parte, știm că statele membre nu, nu izolează aceste venituri în legătură cu costurile vamale. De asemenea, sistemul simplificat de TVA conține presupuneri incorrecte și detaliile sunt explicate în anexa 2 a acestui aviz. E vorba de o chestiune extrem de tehnică. Dacă doriți, putem să dăm mai multe explicații, dar n-aș intra în foarte multe detalii în acest moment. Apoi, eliminarea treptată a corecțiilor. E un pas înainte pentru a implementa un sistem mai transparent și mai puțin complex. Conform propunerii Comisiei, corecțiile vor înceta în 2026, dar uh, luăm notă de faptul că este prima dată când, de fapt, Comisia propune așa ceva. Deci asta a fost principala noastră concluzie în ce prește recomandările acum. Uh, recomandăm uh, ca instituțiile legislative să ceară Comisiei să facă pe cât de repede posibil următoarele. Să reanalizeze propunerile legislative în ce privește noile resurse proprii, Comisia ar trebui să evalueze cu grijă posibilitatea de a aplica uh, CCCTB-ul ca resursă proprie în uh, următorul cadru financiar multianual, ar trebui să clarifice faptul că uh, resursa bazată pe certificate de emisii nu oferă un stimulant suplimentar pentru a reduce gazele, emisiile de gaze cu efect de seră și uh, Uh, să reducă volabilitatea și de asemenea considerăm că uh, Comisia ar trebui să se gândească uh, dacă se gândească că sumele colectate din uh, impostul pe uh, ambalaje de plastic pot scădea din cauza schimbării comportamentului operatorilor economici al oamenilor. Și de asemenea să reconsidere o resursă unică bază, simpli, bazată pe sistemul simplificat de TVA și să modifice și această propunere. Sper că acest aviz uh, va, va fi util în activitate și sunt evident la dispoziția noastră pentru întrebările pe care le puteți avea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamna Lindström. Avizul a fost publicat fix astăzi, așa că e proaspăt. Domnul Gerbandri, Gerbandri e raportor. Domnul Clinț este cel care va interveni în numele lui. Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru prezentarea pe care tocmai am ascultat-o. Subiectul despre care e vorba este unul destul de complicat, de care ne ocupăm deja de ani buni și nu am reușit încă să-l rezolvăm spre satisfacția noastră de plină. Știm că singura sursă proprie de care dispunem acum este taxa TVA și taxele vamale și știm că în ambele cazuri, mai ales în ce privește TVA-ul, există ca până acum cazuri de fraudă care s-au înregistrat, sume de două cifre de, în echivalentul miliardelor, trebuie să ne asigurăm, e greu să ne asigurăm că întotdeauna um, aceste taxe sunt percepute cum trebuie. Ultima, ultimul exemplu în acest sens reprezintă cazul fraudei vamale din Marea Britanie, care încă nu a fost finalizat. Avem de-a face așadar cu uh, o situație foarte complexă unde modelele și datele folosite au o calitate care lasă de dorit și unde avem nevoie de transparență de plină. Trebuie să constat înainte de toate că raportul prezentat nu uh, Uh, dispune de un studiu de impact. Nu s-a făcut așadar un studiu de impact și e păcat. Pentru că aici lucrăm în parte cu presupuneri a căror validitate nu a fost verificată. În ce privește părțile individuale sau sursele individuale ale noilor uh, resurse proprii, am următoarea atitudine. Eu personal cred că în ce privește CCTB, ne vom lovi de aceleași obstacole ca în trecut. Eu sunt în Parlamentul European din 2004 și știu că deja atunci, la puțin timp după intrarea mea în Parlament, cu deja când uh, Terry McCreevy, comisarul irlandez, era responsabil de aspectele financiare, s-au prezentat problemele aferente unei CCTB nerezolvate nici până ziua de azi. Știm că această bază fiscală ar putea fi introdusă doar atunci când toți membrii Consiliului o adoptă cu unanimitate. Mi se pare că până acum rup de realitate pentru că aici vom eșua. Iar a miza pe sume care vin de aici mi se pare neglijent, pentru a spune cel puțin, pentru a fi pentru a mă limita la asta. În ce privește impozitele pe plastic, mi se, par, re, mi se pare o idee rezonabilă pentru a reduce acumularea gunoaielor în mări și oceane, dar avem de-a face cu uh, un, cu o taxă care urmărește eliminarea deșeurilor. Nu putem, dacă acest proiect va avea succes, nu putem porni de la premiza că aici vom uh, obține resurse suplimentare, pentru că obiectivul nostru este să reducem totuși uh, deșeurile. Obiectivul nostru este să continuăm cu politica climatică, cu obiectivele de politică de mediu, dacă într-adevăr se vor crea noi stimulente, e îndoielnic. Iată de ce sunt destul de critic ce privește raportul în ansamblul său. Cred că trebuie să ne asigurăm că instrumentele pe care le avem astăzi, TVA, taxele vamale, că acestea, în primul rând, funcționează cât se poate de eficient, că eliminăm uh, acele deficiențe pe care le cunoaștem de ani buni și că, în ce privește noile posibile surse, acestea le vom uh, supune înainte de toate unui uh, studiu de impact pentru a ne asigura că chiar are sens să le introducem. Pentru că, în caz contrar, jonglăm cu resurse suplimentare ale căror realizare concretă în practică e mai mult decât îndoielnică. Mulțumesc! Firește, ne aflăm într-o situație uh, delicată. Aplicăm un sistem complex deja al resurselor proprii, care se va extinde pentru a include alte resurse, alte mecanisme și mai complexe. Știm că Consiliul uh, se ocupă de aproape și încearcă să paseze răspunderea. Acum pentru comisie, doamna Mesa, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Uh, vreau să salut acest uh, aviz și el va fi util pentru discuțiile noastre și pentru negocierile legislative pe acest pachet. Dați-mi voie să spun, uh, să reacționez la ce s-a spus. Sistemul existent de resurse proprii a fost unul de succes în ultimii ani. Uh, el a finanțat uh, cheltuielile europene și prioritățile europene. Și pentru că a fost uh, atât de, de succes, acum e destul de dificil să reformăm. Și cu această propunere ar trebui să, aș vrea să subliniez ce am încercat să facem și să abordez unele dintre concluziile curții. Întâi, ne bucurăm faptul că Curtea a Recunosc cu faptul că am încercat să uh, îmbunătățim sistemul și să reducem dependența de uh, produsul național uh, brut al statelor membre. Deci asta e filozofia propunerii de diversificare a propriilor resurse. De asemenea, suntem bucuroși de faptul că se recunoaște că pe partea de venit legătura cu politicile UE va fi amenințată prin propunere, pentru că ideea este să dăm un rol acestei părți de venit din bugetul european și îmbunătățirea legăturii cu politicile europene și cu pie- uh, politicile de mediu ale pieței uh, unice. Uh, nu mai vedeți nicăieri în lume o parte de venituri a bugetului care este complet izolată de partea de, de determinarea politicilor. Deci este un pilon cheie pentru această propunere și pentru legătura cu politicile. O să încerc să vă mai explic de asemenea ce am făcut, în special în ce privește principalele concluzii ale curții legat de complexitate și de faptul că nu ne bazăm pe a presupuneri complet robuste. Începește complexitatea, aș spune că orice buget este complex și dacă am vrea să evaluăm bugetele naționale, ar fi de asemenea o sarcină importantă și ambițioasă, dar am încercat să abordăm această complexitate și bazându-ne pe critici anterioare ale curții. Începește sistemul de uh, Uh, reduceri de rabat. Vreau să mă bazez pe două simplificări. După cum știți, acum avem foarte multe corecții, rabaturi, uh, rebate-ul Marii Britanii, uh, taxe reduse de TVA, reduceri generale și am combinat toate aceste probleme, toate aceste reduceri într-o sumă unică. Și a fost un prim element de simplificare al doilea element este că va fi eliminat totuși uh, pentru a evita o creștere uh, rapid mare uh, pentru unele state. Am propus o perioadă de 5 ani. And I I think that it is complex, but want. Da, este o propunere complexă, dar vreau să scot în evidență că funcționează bine. Iar pentru Uh, e, și dovedește în plus faptul că avem o, re, o relație foarte bună cu Curtea de Conturi care vine și ne vizitează în fiecare an. E vorba de calcule complexe, da, într-adevăr, dar uh, metoda funcționează cu funcționarii Comisiei și administrațiile naționale. Am încercat să facem simplificări și credeți-mă, nu e deloc ușor. Avem facturi detaliate în ce privește uh, ratele TVA. Știm însă cu toții că în ciuda efortului de a armoniza piața internă nu există o armonizare de plină. Fiecare stat membru are numeroase excepții, percepe rate diferite ale TVA. Trebuie să facem ordine, iată de ce este inevitabil să, cheltu- să calculăm o bază comună. Da, dacă am reușit să identificăm veniturile standard, am putea aplica o rată directă. Și având în vedere um, acest al doilea cel mai bun rezultat disponibil, să spun așa, trebuie să calculăm uh, o bază comună pentru a asigura un tratament echitabil. Da, nu e un sistem perfect, am propus însă o metodologie care are meritul de a fi simplă și transparentă, pentru că folosim date fiscale din 2011-2015. Nu am să intru acum în amănunte tehnice, dar uh, pot să vă răspund la întrebări suplimentare dacă e nevoie. Vreau să se scot în evidență că această metodă este simplă, transparentă. De asemenea, vreau să scot în evidență că la grupul de lucru pentru propriile resurse discutăm cu statele membre și suntem deschiși la dezbaterea unor noi căi pentru a îmbunătăți transparența și simplificarea. Acum, ceea ce privește lipsa unor presupuneri robuste, am făcut proiecții de venit și așa cum stă treaba cu orice proiecție, aceasta e din start imperfectă. Am folosit previziuni macroeconomice care, după cum știți, fac parte din uh, previziunea de primăvară publicată de comisie. Am folosit datele de acolo și așa cum se întâmplă cu orice uh, prezumție macroeconomică, nu jonglăm cu date perfecte, nu putem anticipa prețurile actuale, da, nu putem anticipa când se va adopta CCTB, nu putem prevedea ce politici vor uh, introduce statele membre pentru a reduce deșeurile ambalajelor de plastic. Pentru toate acestea am făcut uh, previziuni pe care le considerăm robuste. Putem să venim cu explicații dacă aveți întrebări ulterioare, dar încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a furniza estimări. Ce vreau să scot în evidență? Că, spre deosebire de bugetele naționale, When you atunci când uh, îți proiectezi bugetul pentru anul următor, trebuie să faci anumite presupuneri macroeconomice. Și dacă te înșeli, sfârșești cu un deficit. În bugetul european, sistemul nostru poate absorbi fluctuațiile uh, datorită rolului rezidual al contribuțiilor după produsul național brut. Deci volatilitatea, volatilitatea resurselor totale e foarte mică, pentru că certificatele sunt 2% din venituri. CCTB ar putea să intre în funcție în, câte, în câțiva, în șapte ani, dar nu va fi retroactiv, vreau să subliniez. Deci, din toate aceste motive, considerăm că acest coș bugetar e suficient de echilibrat ca să permită sistemului să absorbă fluctuațiile dacă previziunile noastre se vor dovedi insuficient de robuste. Voi încheia spunând că am încercat să fim transparenți. E un exercițiu complex și mă bucur că acest lucru e înțeles. Filozofia acestei reforme este ca bugetul european să devină mai rezistent și mai aproape de uh, politici și de prioritățile de dezvoltare națională, ca să poată juca un rol important și să fie mai aproape de aceste, dezvo- de aceste dezvoltări. Mulțumesc și sigur vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări pe elementele tehnice. Mulțumesc foarte mult! Am și o întrebare cine se ocupă de sistemul actual crede că, da, are un anumit șarm. E adevărat, și anume că uh, știi efectul până la uh, cifra cu numărul 15 după virgulă. Acest sistem va aduce stabilitate pentru veniturile UE? Aceasta este întrebarea care mă mână. Uh, pentru că, în rest, mă bucur sincer că nu suntem noi competenți. Comisia Buget a fost uh, invitată, firește, ea fiind competentă. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. So if I um, take your questions, so I want to, to, to stress that... Ca să răspund la întrebările noastre, vreau să subliniez că ex post vom putea oferi o bază detaliată uh, privind propriile resurse. Ex ante, într-adevăr, trebuie să facem aceste pre, pre, uh, previziuni. Ce vreau să subliniez este că, totuși, produsul național brut uh, va rămâne o contribuție importantă pentru că s-a dovedit uh, că e un indicator stabil. ETS, cum spuneam, va fi 2% și conform presupunerilor noastre și avem încredere în legătură cu stabilitatea din următorii ani acestei resurse proprii pentru că am fi surprinși dacă am avea o scădere din ziua 1 pentru că ar lua mult timp ca statele membre să implementeze măsurile și vom vedea chiar o creștere uh, în ce privește utilizarea uh, plasticului. Deci, din aceste motive, ne presupun, presupune că această resursă va fi stabilă. În ce privește CCTB, aveți dreptate, este mai volatilă, dar urmează ciclicalitatea în domeniul TVA și al uh, produsului național brut. Într-adevăr, aici trebuie să facem anumite predicții, dar ar fi trebuit de asemenea să spun că uh, introducem propunerea în sistemul uh, actual. Nu e o mare revoluție, vrem doar să folosim mai bine acest mecanism uh, pe care îl avem acum. Mulțumesc. Va fi interesant. Doamnă Lindström, vă rog, dacă doriți să interveniți la final. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Câteva comentarii doar. Mai întâi în ce s-a spus uh, în legătură cu aceste proiecții uh, și că presupunerea nu sunt uh, doar uh, 100% robuste și că nu e vorba doar de presupunere macroeconomice, ci și de posibilitățile comportamentului de consumator. Începește plasticul, da. Sigur că se creează un stimulant, dar începește certificatele de, cu emisii, nu se creează un alt stimulant. Cred că propunerea a spus clar acest lucru. În ce privește complexitatea, cred că eliminarea corecțiilor și a acestor reduceri, rabaturi, e un pas în direcția cea bună, către un sistem mai uh, ușor de înțeles și simplu. Dar dacă ne uităm totuși în general, sistemul va rămâne destul de complex. Și doamna Gresle începește comentariul noastră privind stabilitatea. Recunoaștem în raport că baza uh, produsului național, uh, produsul intern uh, e o bază solidă. Dacă ne uităm la propunerea cu aceste nouă element, noi elemente, singurul care garantează stabilitatea este acesta, produsul național brut. Mulțumesc! Vedem că atunci când lipsesc 2-3% deja au consecințe ample pentru că uh, un ministru de finanțe la nivel național spune că rezolvăm cumva să nu putem uh, ascunde acest lucru aici. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezentarea acestui aviz, pentru dezbatere. Da, uh, sperăm, vă urăm toate cele bune, sperăm ca totul să meargă cât se poate de lin. Trecem la următorul punct de pe de zi, punctul 17. E vorba de avizul pentru Interreg. Raportor este domnul Kuhn, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colege și colegi, doamnelor și domnilor, Comisia, prin raportul la Interreg, a elaborat un uh, raport bun care a fost salutat de actorii implicați. Da, s-au prezentat uh, și critici la anumite puncte deja preluate de regii, de pildă în ceea privește programele transfrontaliere între acele uh, regiuni care sunt legate de o frontieră maritimă care ar intra la cooperare transfrontalieră în trecut, acum intră la cooperare uh, interregională, cât și reducerea bugetului pentru finanțarea programelor clasice Interreg. În aviz, m-am decis, uh, am decis să mă concentrez asupra celor aspecte care sunt relevante din perspectiva controlului bugetar pentru a vă spune de pildă faptul că rata erorilor programelor Interreg din trecut este sub uh, rata de semnificație de 2%. Comisia a folosit un eșantion pentru a calcula rata totală de eroare și nu a calculat uh, folosind datele fiecărui uh, program. În ce privește evaluarea, am uh, câteva propuneri pentru simplificare. În primul rând, raportul autorităților se prevede consultarea autorităților locale când vine vorba de uh, raportul de valoare. În această consultare nu mi se pare relevantă pentru toate programele. Comisia este deja reprezint, reprezentată în uh, Comitetul de Supraveghere când vine vorba de selectarea criteriilor. Iată de ce cred că aceste consultări ar trebui să aibă un caracter facultativ. În ceea ce privește evaluarea programe, uh, progreselor, uh, Comisia propune un nou sistem pentru transmiterea datelor în mod electronic, propune transmiterea la fiecare două luni, lucru care mi se pare prea frecvent, pentru că uh, cei uh, care participă la realizarea programelor sunt, vor fi mult mai ocupați cu transmiterea datelor decât cu realizarea programului în sine. Iată de ce am propus o reducere a acestei frecvențe. Propun de asemenea o marjă mai mare în ce privește flexibilitatea utilizării fondurilor și schimburile um, în ce privește prioritățile și salut uh, includerea aici a proiectelor de mici dimensiuni 20% din totalitatea fondurilor este prevăzută pentru aceste proiecte de mici dimensiuni, poate prea puțin, având în vedere um, sarcina administrativă considerabilă care poate apărea în uh, ce privește gestiunea proiectelor de mici dimensiuni, iată de ce propun majorarea acestea la 30%. În total, mi se pare important ca obstacolele din uh, planificare, administrare să fie eliminate. Eu vin dintr-o regiune um, de frontieră, iată de ce știu că poverile administrative întotdeauna sunt uh, imense și simplificarea este absolut necesară. Cu noile dispoziții din uh, regulamentul Omnibus și regulamentul dispozițiilor comune, cred că ne aflăm pe drumul cel bun. Propuneri utilioare care merg pe această cale, uh, am să le sprijin și aștept cu mare interes colaborarea cu raportorii din umbră și mulțumesc um, Comisia pentru Cooperarea în pregătirea acestui raport. Mulțumesc pentru comisie. Are cuvântul doamna Wagner de la Departamentul de Politică și uh, de la Departamentul de Analize Economice, Digi Regi, presupun. Thank you. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc și raportoarei. Raportorului, mulțumesc pentru aceste comentarii pozitive în legătură cu propunerea comisiei. De asemenea, aș vrea să mă concentrez pe câteva comentarii uh, făcute în acest aviz. Deci nu mă voi uh, referi la chestiunile de mai generale de politică uh, discutate la regi. Discuția de aici probabil că are un pic legătură cu discuția pe raportul ACRO pe care am avut-o ieri. Păcat că domnul Pirinski nu este aici, pentru că este adevărat că întotdeauna e E nevoie de un echilibru între simplificare și păstrarea anumitor măsuri care să asigure controlul și faptul că lucrurile se întâmplă în ordinea corectă și că asta servește uh, scopul uh, performanței și a cheltuirii corecte a banilor. Cu cât relaxezi mai mult anumite reguli, cu atât uh, există riscul ca lucrurile să Uh, deraieze și de aceea există revizuirea la jumătate de mandat a programelor Interact. Ideea este să ai un punct în timp în care performanța programului Interreg să fie evaluată în mod general și asta să mm, se întindă pe cei pe ultimii patru ani de implementare ultimii eh, doi ani de angajament bugetar. Deci ăsta este un punct eh, în care se pot face ajustări astfel încât performanțele să fie îmbunătățite. La fel, există ideea de a avea o discuție în legătură cu criteriile de selecție într-un mod eh, obligatoriu și nu opțional, când Comisia consideră că există loc uh, pentru a discuta aceste criterii de selecție, că e posibil să se discute aceste criterii de selecție. Știm uh, foarte bine că pentru a asigura o bună performanță, procesul de selecție și criteriile de selecție reprezintă pași cheie în implementarea programelor. Și aici nu vorbesc despre legalitate și Uh, caracterul uh, uh, conform cu regulile, ci despre un subiect cheie pe care l-am avut ieri în cadrul raportului privind absorpția și când comisia a fost criticată, deci cifrele de absorpție sunt foarte bune, valoarea nu apare și poate că mecanismul este insuficient. Deci iată încă un mecanism care servește acestui scop. Al treia chestiune în legătură cu relaxarea într-o oarecare măsură a anumitor praguri financiare. Pentru fonduri pentru proiecte mici cu 30% finanțare înseamnă că o treime din ce se cheltuie merge pe managementul proiectului. Deci doar două treimi servesc conținutul efectiv al proiectului și din experiențele trecutului, Comisia Uh, a dorit să propună un uh, nivel de 20%, pentru că acesta pare suficient pe baza datelor uh, pe care le avem. La fel, flexibilitatea începește mutarea banilor între priorități. E nevoie de un echilibru între cât de flexibil putem să fim, fără să trebuiască să avem un proces oficial al Comisiei, un proces de decizie oficială în legătură cu realocarea banilor între programe, avem uh, programe cu bugete totale medii de 600-700 de milioane, deci evident e mai simplu, dar întrebarea este dacă dintr-o perspectivă a controlului, asta este o idee bună. De asemenea, aș vrea să spun că propunerea Comisiei a mers în direcția ideii de a asigura mecanisme mai simple și apoi când există o opțiune, acea opțiune să aparțină statului membru sau, în acest caz, programul, programelor Interreg de a o folosi. Deci, când se propune o opțiune, dorim să ne abținem de la restricții suplimentare atunci când opțiunea există. Deci când ajungem la un program care să aleagă indicatorii specifici, vrem să lăsăm această opțiune deschisă pentru a ne asigura că nevoile programului sunt uh, îndeplinite sau că există o posibilitate de a avea o revizuire anuală. De asemenea, asta este un lucru care ar trebui să existe, o opțiune care ar trebui să existe fără să se precizeze că trebuie să fie bazat numai pe performanță sau dacă sunt dificultăți de implementare. Și aici vă mulțumesc pentru uh, răbdarea cu care m-ați ascultat. Mulțumesc pentru acest aviz foarte interesant. Raportorul dorește să mai ia cuvântul. Foarte succint, îi mulțumesc Comisiei pentru prezentarea de alineori. După cum spuneam, mai devreme aștept cu mare interes cooperarea viitoare și vă mulțumesc. Mulțumesc, îmi cer scuze, l-am trecut cu vederea pe colegul Țelor. Da, mulțumesc. Vorbim adesea de plus valoare europeană și cred că ce aduce marea parte a plus valorii sunt proiectele transfrontaliere și acolo unde regiunile aflate la frontieră cooperează zidurile nu mai sunt, nu mai există fizic între statele membre, însă în ce privește cooperarea între regiunile de frontieră, care nu se numără printre regiunile economice cele mai puternice, vedem că acele bariere juridice, acele ziduri juridice ridicate de fiecare, state, de fiecare stat în parte și dispozițiile care vin uh, din capitală adesea îngreunează cooperarea. Iată de ce Cred că trebuie să discutăm de calitatea politicii de coeziune și cred că aici, în această privință, avem destul material care să ne pună pe gânduri, mai ales în ce privește eforturile de a sprijini viitoarea cooperare a regiunilor aflate la frontieră. Să faci aici reduceri e greșit, să vrei să ajungi la mai multă centralizare. De asemenea, e un drum care nu duce nicăieri Discutăm de un instrument suplimentar și anume cum putem elimina obiectivele juridice și administrative, obstacolele um, care există în calea cooperării, cum le putem reduce. Văd deja cum uh, există opoziție din partea statelor membre, din capitale. Aici ne vedem competențele reduse Cred însă că dacă vrem să vedem cum Europa crește în continuare, trebuie să depășim egoismele naționale. Iată de ce îi mulțumesc colegului Con pentru acest aviz și cred că trebuie să continuăm pe această cale. Firește, uh, poate doamna Wagner de la Comisie ne mai poate spune ceva despre suprareglementare. Thank you. Um, the commission's proposal. Mulțumesc, propunerea Comisiei uh, merge în direcția reducerii, în măsura posibilului, suprareglementarea, ocaziile de, de suprareglementare. Există o abordare mai uh, coerentă, începește controlul și auditul, e bazată pe risc, avem sisteme îmbunătățite, implementate, cum a spus și raportorul, există un regim uh, de audit specific, avem o serie de derogări sau, să zicem, de prevederi care țin seama de specificitățile programului, programelor Interreg și care merg într-un mod mai, sunt mai ușoare față de ce avem pentru programele mainstream. Dar avem, uh, trebuie să ne asigurăm, de exemplu, că datele electronice sunt disponibile Uh, la timp și atunci când uh, e nevoie, pentru că sistemele acestea există. Ele nu constituie o povară administrativă suplimentară pentru cei care gestionează programele. Nu e o povară suplimentară nici pentru beneficiari, pentru că sistemele există. Deci e foarte dificil din perspectiva Comisiei să ne asigurăm că la nivelul statelor membre sau pentru programe uh, interreg specifice uh, nu există niveluri suplimentare adăugate, dar există o cerere foarte importantă din partea tuturor stakeholderilor și în special când uh, comunicăm uh, uh, realizările acestor fonduri să avem date corecte și să putem explica cetățenilor și stakeholderilor ce, care sunt rezultatele pe care le obțin fondurile pe teren. Deci e foarte important să decuplăm uh, suprareglementarea atunci când vine vorba de proceduri și date și măsuri de comunicare care trebuie să existe pentru ca Uniunea să fie credibilă în fața cetățenilor săi. Mulțumesc! Am ajuns în acest fel la sfârșitul acestui punct de pe ordine de zi. Trecem acum la atelierul referitor la Olaf. Până ajunge toată lumea, Facem o pauză de două minute, după care reluăm activitatea. Mulțumesc! meine Damen und Herren, Colleagues, genau, genau. Ja, dear guests, Dragi colegi, vă rog să luați loc. We would like to start our meeting. A warm welcome to un salut uh, călduros vorbitorilor. E un important workshop privind revizuirea regulamentului OLAF în lumina cooperării. Ja, ich Mm, voi continua în germană, mă descurc mai bine, spune doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Pentru mine este o zi importantă astăzi. Eu uh, tocmai sunt pe cale să finalizez uh, raportul nostru referitor la regulament. Tocmai de aceea am așteptat cu mare nerăbdare acest, uh, această dată pentru a afla uh, Uh, poziția um, părților interesate și a experților pe acest subiect. Deci este un, uh, o zi de formare și instruire uh, foarte importantă pentru noi. Deci, încă o dată, bun venit! Um, cu siguranță, introducerea mea va fi mai scurtă de 15 minute. De mai multe ori am avut ocazia, înainte ca comisia să vină cu o propunere, um, am tot discutat despre asta. Regulamentul uh, privind parchetul european, eu îl văd cu ochi critici, pentru că nu au fost incluse o serie întreagă de lucruri um, propuse de comisie, dar scoase de Consiliu. Deci, uh, regulamentul adoptat de Consiliu lasă multe întrebări uh, deschise, iar faptul că Polonia și Ungaria nu participă înseamnă că în continuare trebuie să Um, dă multe resurse OLAF, iar toate lacunele procedurale continuă pentru două state membre uh, importante. Este o treabă tristă. Uh, uh, problema pragului în regulamentul, în regulamentul privind parchetul european înseamnă că la nivel, că sub aceste praguri tot Olaf trebuie să se sau Uniunea Europeană trebuie să se ocupe pentru că um, știm că nu ne putem baza pe statele membre. Știm că EPO, deci parchetul european, este primul nivel european sau organism european care decide singur ce face. Nu trebuie să ceară voie nimănui, uh, mai ales statelor membre. Are cel mai puternic uh, temei juridic pentru că poate uh, acționa, bineînțeles în cadrul stabilit de lege, dar poate uh, acționa uh, din proprie inițiativă. Este un, um, um, o, punct de cotitură um, din uh, acest punct de vedere. Directiva Uh, PIF care stabilește dreptul material pentru parchet. Uh, nu știm încă cum o aplică statele membre, însă ar fi bine să aflăm câte ceva despre situația actuală um, cu această directivă. Apoi, revizuirea regulamentului OLAF în sine. Parlamentul și cred că de mai multe ori discutam despre Olaf în așa fel încât să trebuiască să vorbim despre asta. E bine, cred că ar trebui să avem câteva amendamente pe care să le avem și care să ne permită să uh, descriem problema, nu să uh, prelungim uh, procedura, pentru că uh, apoi urmează negocierile cu Consiliul și acolo putem avea diferite strategii, însă regulamentul actual pentru OLAF, care este plin de lacune și toate propunerile uh, referitoare uh, la asta au uh, adus răspunsuri parțiale la probleme. De exemplu, la chestiunea interacțiunea între Olaf și un stat membru, ce este o anchetă administrativă și multe altele. Deci cred că avem sarcina să clarificăm regulamentul actual. Regulamentul actual uh, suferă mm, de pe urma faptului că este un text de compromis între noi, Consiliul și probabil și Olaf, iar această, ca, aceste lacune din regulamentul Olaf uh, mi se pare că este important să fie uh, umplute. Parlamentul dorește să codifice procedurile interne ale Olaf și să le prevadă în regulament noi sperasem ca comisia să propună asta, nu a făcut-o. Mie mi se pare că este o lacună juridică gravă, iar pentru uh, securitatea juridică cred că ar fi o treabă bună. Apoi anchetele OLAF în statele membre și aici avem câteva dorințe. Când ne uităm la statisticile anuale ale OLAF, uh, nu poți decât să te super, să te enervezi, pentru că lipsesc uh, materialele, datele. Um, și asta um, nu, nu, se îmbună, nu, nu este îmbunătățit nici de Olaf. Uh, cred că trebuie clarificate lucrurile. Uh, experiența mea este că dacă nu scrie în text, nu primești. Tocmai de aceea o să încercăm să prevedem asta în text. Aș mai avea câteva observații, dar n-ați venit aici să mă ascultați pe mine. Ați venit aici ca să vă ascult eu pe dumneavoastră și asta vom și face. Bun venit! Începem cu domnul profesor Ligeti de la um, Europe cu doamna profesor Ligeti de la uh, Universitatea din Luxemburg. Bun venit, uh, doamna Ligeti, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Cont și doamnei Gresle pentru invitația la această audiere. Eu personal consider acest subiect ca fiind unul foarte important și văd care este întrebarea, mi se pare că întrebarea cheie este cum să uh, coordonăm sau să echilibrăm mai bine uh, acțiunea administrativă în interesul uh, financiar al Uniunii Europene. Like to uh, start by a little bit uh, refreshing where uh... Să începem cu uh, regulamentul privind uh, parchetul european. De unde care au fost originile sale? Olaf, um, anchetele Olaf au fost uh, criticate timp de decenii și anume că se face o uh, suprapunere a anchetelor Olaf cu cele ale statelor membre um, existând uh, lacune în um, anchetele OLAF pentru că existau dificultăți în statele membre. Una dintre preocupările principale când s-a negociat uh, parchetul european uh, a fost ca uh, acțiunile penale să înlocuiască anchetele administrative ale OLAF. Dacă ne uităm la textul regulamentului privind parchetul european, reiese clar că va mai fi loc de anchetă administrative și astfel ajungem la întrebarea cum să configurăm relația între um, acțiuni administrative și acțiuni penale. Propunerea inițială a Comisiei uh, privind uh, uh EPPO prevedea o uh, competență uh, exclusivă. Între timp, nu, acest lucru s-a schimbat. Acum este partajată și asta are mai multe implicații. Înseamnă că în continuare există competențe la statele membre, pentru că uh, competențele parchetului sunt limitate din cauza uh, pragului ridicat pentru cazuri de TVA. De asemenea, este prevăzut ca Olaf să sprijine anchetele parchetului, deci trebuie să existe o colaborare între uh, cele două foruri și în plus, parchetul este creat prin cooperare consolidată, deci sunt mai multe state membre, Ungaria, Polonia, Suedia, dar și Regatul Unit, Irlanda și Danemarca, um, care nu participă la acest uh, parchet european. Asta înseamnă că Olaf, Olaf va rămâne uh, competent, deci uh, ceea ce parchetul uh, urma să facă, de fapt, parțial va fi făcut în continuare de OLAF, va fi loc și de uh, acțiuni administrative pentru acțiuni disciplinare și recuperarea de active, dar eu mă voi uh, concentra asupra anchetelor administrative ce mai rămân. Olaf va juca un rol cheie când uh, parchetul nu este competent sau uh, nu, nu își uh, exercită competențele, este prevăzut în articolul 25 din uh, regulamentul EPPO sau în țările în care nu există, uh, unde parchetul nu are competențe, pentru că țările nu participă la această cooperare consolidată. Apoi, modificarea regulamentului OLAF prevede o sarcină importantă pentru OLAF în etapa uh, preliminară uh, de uh, evaluare a informației care se trimite parchetului. Cred că um, toate aceste elemente vor face ca interacțiunea între cele două organisme să fie una complexă. Principiul ce stă la baza ambelor texte juridice este să asigure uh, complementaritate între OLAF și parchetul european. Un alt obiectiv al modificării regulamentului OLAF este îmbunătățirea eficienței um, anchetelor privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Raportul de evaluare al Comisiei Europene, care a a avut loc înainte de publicarea propunerii, a identificat multe lacune unde s-ar putea uh, introduce uh, um, îmbunătățirea. Modificarea nu le include pe toate. Chestiunea principală rămâne însă cum să asigurăm această complementaritate prevăzută și de regulamentul uh, EPPO, cât și de modifica- uh, propunerea de mo- uh, modificare. Mă voi concentra numai pe admisibilitatea probelor. Dacă citiți evaluarea comisiei, reiese clar și citez că cel mai important, fa- important factor ce afectează urmarea recomandărilor OLAF se, um, este legat de admisibilitatea probelor colectate de OLAF în procedurile naționale um, în instanță. Este uh, unul dintre motivele pentru care uh, s-a uh, ajuns la ideea de a crea parchetul european. Am uh, pregătit, am uh, redactat uh, cu altă ocazie un raport pentru Parlamentul European privind garanțiile procedurale în uh, uh anchetele OLAF. Am identificat trei factori care influențează admisibilitatea probelor colectate de OLAF. Este vorba de puterile fragmentate de investigație ale OLAF. Știm că puterile de anchetă ale OLAF uh, sunt diferite între statele membre și între diferite sectoare. Această fragmentare uh, și um, dependența de legislația națională um, pune um, bețe în roate accesibilității. Apoi, regulamentul 883 din 2013 prevede regula de asimilare. Spune că probele colectate de OLAF sunt admise mm, pe picior de egalitate cu rapoartele unor autorități naționale ca probe în uh, Uh, proceduri naționale. Această regulă de asimilare pentru a funcționa înseamnă că trebuie să existe un for la nivel național cu um, competențe similare cu OLAF cu care să se poată face comparația. Asta nu se întâmplă în majoritatea statelor membre, deci această regulă de uh, mm, asimilare practic uh, este vidă în statele membre și uh, Uh, duce la duplicarea eforturilor uh, administrative și uh, um, investigative. De asemenea, uh, un factor este nivelul de protecție a garanțiilor procedurale a anchetelor OLAF. Dacă dorim să creștem admisibilitatea probelor uh, OLAF, una dintre punctele slabe ale acestor anchete, atunci modificarea regulamentului trebuie să abordeze exact aceste elemente. Uh, puterile de anchetare fragmentate, regula uh, de asimilare și uh, garanțiile procedurale. Am să încerc să vă arăt care sunt amendamentele care uh, vor să uh, elimine aceste lacune. Am să renunț la uh, garanțiile procedurale pentru că um, unul dintre colegii mei se va referi la asta. Când vine vorba de fragmentarea competențelor, articolul 3 din uh, propunerea de amendament spune că inspecțiile OLAF trebuie să fie supuse numai legislației UE. Asta implementează o decizie recentă a Curții Generale care a clarificat acest lucru. Acest articol 3, de fapt, nu este o mare inovație, doar codifică jurisprudența recentă și ar trebui să ajute la reducerea fragmentării competențelor OLAF. Dar asta numai în cazuri în, cazuri în care operatorul economic este de acord cu percheziția și cu măsurile OLAF. Atunci când nu există cooperare din partea actorului economic și OLAF trebuie să se bazeze pe asistența autorităților naționale, în continuare se va aplica uh, Uh, legislația națională. Asta constituie o mică îmbunătățire când vine vorba de puterile uh, de anchetă ale OLAF. Mai concret, dacă ne uităm la admisibilitate și regula de asimilare, vedem că uh, mai ales nota explicativă include un nou termen, probele colectate de OLAF mai extins uh, acest termen decât raportul final, pentru că include și uh, anexele, protocoalele de uh, anchete pe care OLAF poate să le trimită autorităților naționale împreună cu raportul final și care pot fi informații foarte importante pentru autoritățile naționale când discută urmări judiciare. Articolul 2 încearcă să consolideze admisibilitatea în două uh, puncte. În procedurile care nu sunt de ordin penal, acolo propunerile, um, propunerea de modificare simplifică cadrul juridic actual și spune că probele colectate de OLAF trebuie să fie admisibile cu o simplă verificare a autenticității lor. Este o regulă care există și în alte domenii ale legislației europene când uh, vine vorba de urmări uh, care nu sunt de ordinul um, penalului. Articolul 11 aliniatul 2 de asemenea prevede ca probele colectate de OLAF să fie um, admisibile în proceduri judiciare la nivel uh, al Uniunii. Sunt două îmbunătățiri minore, însă când vine vorba de um, consecințe penale, deci de o, o continuare a procedurii penale în statul membru, nu vedem nicio îmbunătățire în propunerea de modificare a regulamentului OLAF, ceea ce înseamnă că regula de asimilare rămâne valabilă chiar și după această modificare. Cred că asta este o lipsă, o lipsă, în, o lacună în cadrul juridic, um, ce va avea repercusiuni pentru persoane și uh, operatori uh, economici implicați în uh, anchetele OLAF. Știm că această suprapunere nu este numai o risipă de resurse uh, procedurale, ci afectează și drepturile individuale, pentru că vor fi persoane și operatori individuali, operatori economici care vor fi supuși uh, unor duble anchete. Pe lângă asta, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui ultim mic element când vine vorba de admisibilitate. Când, dacă ne uităm la regulamentul uh, EPPO și propunerea de modificare a regulamentului uh, OLAF, este um, vizibil că există o divergență între regulile uh, de admisibilitate. Admisibilitatea s-ar putea să devină un călcâia lui Ahile, atât pentru OLAF cât și pentru parchet. Iar pentru mine, provocarea este să găsim o soluție uh, în așa fel încât să nu ajungem într-o situație similară uh, cu anchetele parchetului, cum uh, este cea în cazul anchetelor OLAF. Ce înseamnă standarde diferite? După cum v-am spus, articolul 11, aliniatul 2 din propunerea de modificare a regulamentului OLAF prevede regula asimilării, deci nu se schimbă nimic în ceea ce privește urmările penale, Spre osebire de asta, articolul 37 din regulamentul EPPO prevede un fel de regulă de nediscriminare, deci nu o regulă de asimilare și asta este diferit. Și mă întreb de ce există această formulare diferită, de ce sunt aceste standarde diferite în cele două texte uh, legislative. Din punctul meu de vedere, va deveni mai dificil când Olaf va uh, lua măsuri uh, de anchetă în, uh, la cererea uh, parchetului. Atunci, care standard se va aplica? Regula asimilării sau regula nediscriminării? Cum, uh, care vor fi efectele pe teren? Mie mi se pare că uh, există pericolul unei uh, diferențe între aplicarea celor două reguli și până la urmă, în continuare vom avea probleme majore de admisibilitate a probelor, fie în anchete administrative, fie în anchete penale, în cazuri de protecție intereselor financiare ale UE. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am fost foarte atentă să vă ascult. Mulțumesc! A fost uh, foarte interesant și, din păcate, nu ați făcut decât să confirmați unele dintre temerile mele, dar asta e viața. Dacă ar fi ușor, n-ar fi nevoie de noi. Am să-i dau cuvântul doamnei Chloe Brier, care vine de la Universitatea din Bruxelles și s-a ocupat și ea de acest subiect. Vă rog. Uh, yes, Madam Chair, um, we will present uh, our Mulțumesc, doamnă președinte. Vom uh, prezenta împreună uh, acest uh, document, Cluebrier, eu și Anne Weinberg. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc Comisiei Cont pentru această invitație de a participa la acest workshop. În 2017 am realizat o analiză aprofundată pentru Comisia Cont în ceea ce privește viitorul cooperării între OLAF și um, parchetul european. Obiectivul nostru atunci a fost să reflectăm asupra elementelor esențiale pentru a asigura o cooperare EPO-OLAF eficientă și eficace și, bineînțeles, o protecție eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene. De atunci, după cum a spus și doamna profesor Ligeti, a avut loc o evoluție importantă. Obiectivul prezentării de astăzi este să evaluăm dacă uh, amendam, uh, modificările propuse um, rezolvă lacunele identificate în analiza noastră precedentă. Un prim pas în analiza noastră este să revenim la cele două viziuni uh, a uh, relației între Olaf și EPO pe care l-am menționat în studiu. Conform primei viziuni, Olaf ar fi un sprijin operațional pentru uh, EPO ar fi brațul uh, de anchetă, mai ales pentru măsurile uh, investigative. Însă, conform celei de-a doua viziuni, sprijinul EPO ar veni de la autoritățile naționale și OLAF și EPO ar fi două uh, foruri autonome. Regulamentul EPO a trecut de-a lungul negocierilor la o viziune mai clară, stabilind o preferință pentru această a doua viziune. În uh, propunerea de regulament se clarifică subiectul pentru că se indică o preferință față de a doua viziune. Din acest punct de vedere, clarificarea este binevenită, însă există în continuare câteva elemente deschise ce trebuie abordate. Nu reiese clar din text dacă EPO și Olaf sunt parteneri egali sau dacă unul ar avea um, um, prioritate față de celălalt. Este ceva crucial pentru noi și necesită clarificări. Vom uh, încerca să uh, analizăm cum este uh, prevăzută cooperarea în regulament și în uh, propunerea OLAF. Principiul de bază al cooperării EPO-OLAF este inclus în articolul 101 din regulamentul EPO și textul este după cum urmează. EPO va stabili și va menține o relație strânsă cu OLAF bazată pe cooperare reciprocă în cadrul mandatelor uh, respective și bazată pe schimb de informații. Relația, în special, are ca obiectiv uh, asigurarea ca toate mijloacele necesare pot fi folosite pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene prin complementaritate. Această prevedere este reflectată aproape în totalitate în propunerea OLAF. Și asta asigură uh, coerența între cele două instrumente. Textul sublinează misiunea OLAF și a EPO, complementaritatea mandatelor lor și sprijinul oferit de OLAF pentru parchet. Olaf și EPO trebuie să aibă, uh, au posibilitatea de a um, uh, ajunge la un protocol de cooperare. Este esențial pentru că nu pot fi detaliate toate uh, elementele cooperării într-un act normativ, însă acest tip de aranjament, de protocol, are anumite limite, o lipsă de transparență, de exemplu, și, de, și un deficit democratic. Este important ca legiuitorul să uh, intre în suficient de mult detaliu în regulamentul EPO și sau regulamentul OLAF. One, one can only welcome that, uh, more detailed provision. Nu putem decât să salutăm faptul că există câteva prevederi uh, detaliate în, atât în regulamentul OLAF cât și în cel privind EPO. Când analizăm uh, în detaliu prevederile putem uh, identifica trei dimensiuni. În primul rând, evitarea duplicării eforturilor. După cum a spus și doamna Lighetti, ar fi crucial asta pentru... Este crucial să se evite suprapunerea sau duplicarea uh, eforturilor din perspectiva bugetului, dar bineînțeles și din perspectiva operatorilor economici. Din uh, acest punct de vedere, regulamentul EPO Uh, prevede ca Olaf să nu uh, deschidă anchete paralele când uh, există deja o anchetă a parchetului. Regulamentul OLAF prevede că înainte să lanseze o anchetă, OLAF trebuie să verifice în sistemul de gestionare a cazurilor parchetului dacă există o anchetă la parchet pe aceleași fapte. De asemenea, uh, Olaf poate solicita informații suplimentare de la parchet care trebuie să vină în cel mult 10 zile. De asemenea, dacă Olaf identifică în timpul uh, anchetei orice fel de uh, comportament uh, sau penal, trebuie să îl raporteze către parchet și să verifice dacă nu există deja o anchetă pe, în curs. Amendamentele, așa cum sunt, sau modificările cum sunt formulate acum, nu prevăd ca Olaf să rămână inactiv când EPO face o anchetă, OLAF în continuare poate să, uh, soli, să fie solicitat pentru a oferi sprijin de către parchet. De asemenea, OLAF în cazuri justificate uh, poate inform, trebuie să informeze EPO despre intenția lor de a lansa o anchetă. Însă, uh, responsabilitatea este foarte Uh, formulată. OLAF notifică și parchetul are 30 de zile să răspundă și să, sau să, obiecte, să obiecteze. De asemenea, exist, parchetul poate obiecta și mai târziu, iar în acest caz uh, Olaf își încheie investigația. Textul, așa cum este, atinge un oarecare echilibru. Pe de o parte, parchetul poate co- uh, controla deschiderea unei anchete administrative. asta înseamnă, administrative, asta înseamnă că parchetul are o oarecare prioritate, chiar dacă uh, trebuie, sunt numai câteva motive pentru care poate obiecta. Pe de altă parte, Olaf nu este exclus uh, total. Poate um, sprijini ancheta um, parchetului. Totuși, există în continuare câteva um, elemente rămase deschise care nu pot fi rezolvate uh, prin uh, aceste protocoale de cooperare. Uh, dacă parchetul uh, deschide o anchetă, poate Olaf să o conteste pe baza lipsei de proporționalitate și dacă uh, parchetul nu obiectează, atunci cum este interpretată tăcerea sa? A doua dimensiune se referă la schimbul de informații între OLAF și parchet. Multe prevederi sunt relevante din acest punct de vedere și din, punct de vedere, din motive de timp nu putem intra în uh, detalii. Pe uh, slide puteți vedea detaliile care, uh, textelor care uh, prevăd schimbul de informații între OLAF și parchet, uh, Uh, în regulamentul uh, uh, EPO. Iar propunerea OLAF prevede și ea câteva elemente în ceea ce privește schimbul de informații în ambele direcții. Însă, există câteva puncte ce trebuie clarificate. Există câteva elemente tehnice, de exemplu, modalitatea accesului indirect reciproc la sistemul de Uh, gestionarea cazurilor. Acestea pot fi prevăzute în acorduri între cele două um, organisme, însă în anumite cazuri trebuie să ar fi mai bine să existe o prevedere legislativă, ca în cazul așa, numitor, așa numitelor IBOA. Acestea trebuie să raporteze atât la OLAF cât și la EPO există un risc de uh, duplicare pe care regulamentul încearcă să îl limiteze, prevăzând că în loc să transmită informații OLAF, aceste IBOA să trimită OLAF o copie a raportului transmis la parchet. Această soluție ar, falicita, ar facilita munca acelor IBOA, însă nu este clar ce trebuie să facă OLAF când primește o uh, copie a raportului transmis la EPO trebuie să o trateze ca pe o informație pe care a primit-o direct și să uh, revizuiască asta conform propriilor sale orientări și să decide dacă să facă o anchetă sau ar trebui Olaf să contacteze parchetul și să solicite informații suplimentare. Și în un ultimul rând, o a treia dimensiune a cooperării Olaf-Parchet, uh, care are ca scop ca Olaf să completeze um, activitatea parchetului. Este în strânsă legătură cu dimensiunile precedente, nu voi intra în uh, detalii, atât uh, regulamentul uh, EPO cât și celălalt prevăd că în, cudru, în cazul unei anchete, parchetul uh, poate să ceară OLAF să uh, sprijinul uh, ca de exemplu coordonarea unor acțiuni între autorități, cu autoritățile naționale sau anchete administrative sau alte elemente. Încă o dată se asigură o consecvență propunerea uh, de uh, proiectul de uh, propunere OLAF um, reflectă sau preia prevederile din parchetul din regulamentul parchetului. De asemenea, este prevăzută o nouă măsură care uh, prevede rolul OLAF uh, în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile competente naționale. Pentru a ajunge la concluzii, amendamentele uh, sau modificările propuse sunt binevenite, răspund la majoritatea nevoilor identificate în analiza noastră precedentă și um, oferă substanță cooperării OLAF-EPO. Textul uh, asigură consecvență în cele două cadre juridice și pune accentul pe dialog și schimb de opinii între cele două organisme. În plus, consolidarea cadrului juridic OLAF este o evoluție pozitivă, mai ales ținând cont de rolul important al OLAF în cazuri în care parchetul nu este competent sau în cazuri în care decide să nu ancheteze. Însă, există în continuare câteva elemente neclarificate. Întâi, cooperarea OLAF EPO în cazul care se referă la uh, state care nu participă la parchetul european. Cooperarea EPO cu statele neparticipante este numai uh, superficial tratată în regulamentul uh, EPO, iar propunerea OLAF este, nu spune nimic despre asta, chiar dacă uh, propunerea OLAF-EPO va varia între uh, cazuri în funcție de participarea statelor membre. Incertitudinea și lipsa clarității uh, din acest uh, punct trebuie uh, înlăturate. Alte elemente rămase deschise trebuie și ele clarificate. Unele dintre ele uh, pot fi uh, stabilite în acordul între cele două organisme, însă alte elemente mai fundamentale trebuie uh, reglementate la nivel uh, legislativ. De exemplu, determinarea naturii exacte a relației între OLAF și EPO. De exemplu, uh, mai exact, dacă chiar sunt parteneri egali sau dacă unul are prioritate față de celălalt. Bineînțeles, negocierile pentru proiectul de uh, modificare pentru OLAF și textul s-ar putea să se modifice în mod semnificativ. La final, ca la toate relațiile interagenții, succesul cooperării OLAF-EPO va depinde de uh, încrederea reciprocă și de dezvoltarea unei culturi de deschidere și dialog. Vă mulțumesc! Mulțumesc, ați uh, pus degetul pe rană. N-am uh, foarte mare uh, încredere că se va întâmpla asta. Acolo unde sunt posibile conflicte de competență, ele vor fi și duse. Um, acest, sau bine, se vor desfășura aceste, um, aceste conflicte. Îi urez bun venit domnului proces, profesor Mițilegas, de la Queen Mary University of London. V-am ascultat deja și mă bucur să vă revăd. Aveți cuvântul. And, uh, uh in my... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitație. În cele 10 minute de prezentare nu am un PowerPoint, dar o să vreau să vă atrag atenția asupra șase puncte privitoare la impactul cooperării uh, Olaf-EPO și asupra drepturilor individuale. Și aș vrea să subliniez această dimensiune pentru că uneori tindem să uităm impactul acestei acțiuni atunci când ne uităm la problemele structurale și modul în care aceste instrumente foarte complexe uh, cooperează. Așadar, primul punct pe care aș vrea să-l spun când ne uităm la EPO și OLAF este că deși am avut discuții privind uh, puterile acestuia câțiva ani deja. După părerea mea, cadrul juridic pentru protecția drepturilor fundamentale rămâne unul slab. EPO, știți din intervențiile pe care le-am mai făcut în trecut, principala problemă este gama foarte limitată de remedii juridice la nivel european. Începește OLAF. Întrebarea care se pune este, pe de o parte, așa cum a spus doamna profesor Ligeti, faptul că ne bazăm prea mult pe investigațiile naționale, ceea ce duce la incertitudine juridică începește legea aplicabilă, dar pe de altă parte și abordarea extrem de minimalistă în ce privește măsurile de siguranță și reguli la nivel european. Și am ascultat cu oarecare surprindere propunerea Comisiei de Amendare a cadrului OLAF, pentru că în ciuda uh, recomandărilor Consiliului de Supraveghere OLAF în ce privește întărirea prevederilor uh, legate de drepturile omului în text, nu prea sunt foarte multe astfel de prevederi în text. Tot ne bazăm pe un amendament din 2013 la regulamentul OLAF, dar nu sunt sigur că asta e suficient. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că drepturile fundamentale nu ar trebui văzute ca o, ceva care să afecteze eficiența OLAF. Și așa cum a menționat din nou profesorul, doamna profesor Lighetti, uh, respectul drepturilor fundamentale e un element cheie în a asigura admisibilitatea probelor în procedurile naționale și în procedurile europene. Așadar, cred că dacă am dat mai multă atenție modului în care OLAF operează pe teren, mai ales în relație cu EPO, ar asigura și o eficiență mai mare și ar trebui să avem o abordare uh, comună pe această chestiune. Al treilea uh, lucru e legat de continuitate. Încercam să uh, am o, o perspectivă a utilizatorului, ca să zic așa, în legătură cu relația Olaf uh, EPO. Poate că scenariul nu e realist, dar merită să ne gândim cum o să arate această cooperare. Deci, Ideea, al treilea comentariu se referă la continuitate. Dacă ai o continuitate a cazurilor de la OLAF la EPO, dacă ai cazuri în care OLAF începe o investigație și după aceea EPO e uh, uh, chemat să preia această investigație, atunci cred că problema uh, măsurilor de siguranță în domeniul procedural este absolut cheie și care sunt așadar aceste măsuri în investigațiile OLAF. Aici cred că avem uh, o ciocnire între două lumi, cea a investigațiilor administrative, sau care se numesc administrative, dar pot avea un efect punitiv, și lumea EPO, care este un univers uh, al uh, legislației penale. Și cred că uh, această dublare din ce în ce mai mare între cele două lumi trebuie să ne facă să privim această distinție cu atât mai multă atenție. Deci ce se întâmplă dacă EPOT este chemat să continue o investigație începută de Olaf? Al, trei, al patrulea comentariu legat de acesta. Ce facem când avem ori investigații complementare, așa cum s-a menționat deja, ori cazuri în care EPO nu acționează, dar acționează Olaf, pentru că are anumite praguri Uh, și cred că avem un paradox aici, uh, pentru că vedem că sunt două instituții care acționează conform unor cadre juridice diferite în investiga- aceeași investigație și paradoxal, cazurile mai ușoare, dacă vreți să zicem așa, au mai puțină protecție decât cele mai dificile care intră în cadrul penal al EPO. Deci dacă Olaf are de-a face cu lucruri care nu sunt considerate suficient de grave pentru ca EPO să acționeze, atunci aveți probleme reale legate de pragul minim la care se aplică legea. Și asta mă duce la al cincilea comentariu legat de statele membre care nu participă la EPO care e legătura, dacă vreți, între standarde atunci când ai o investigație transfrontalieră pe fraudă, spălare de bani legată de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și Olaf investigează în statul membru A, să zicem, Marea Britanie, că încă e în UE, și EPO în Germania investigează aceeași problemă. Care este legea aplicabilă? Cred că dacă ne uităm din nou la regulile OLAF, uh, avem oportunitatea să examinăm și astfel de cazuri, pentru că EPO are propriile sale reguli și deci a fost deja suficient de dificil să uh, agreem aceste reguli, dar avem o întrebare existențială pentru OLAF și uh, propunerea actuală cred că nu este suficient de cuprinzătoare și deci nu atât cât ar putea să fie. Uh, ultimul comentariu, al șaselea, este că de, uh, dincolo de apelul de a clarifica uh, remediile juridice pentru indivizi, și cred că această uh, revizuire a regulamentului OLAF e o altă oportunitate, dincolo de a muta cazurile de la Curtea Europeană de Justiție, să oferim uh, remedii juridice atât la nivel național cât și european în ce privește acte specifice uh, de uh, anchetă, dar cred că un comentariu, mai, o chestiune mai importantă la care legiuitorul trebuie să gândească este măsura în care trebuie să avem un grad de armonizare a standardelor procedurale aplicate EPO și OLAF, pentru că eu văd că ei uh, lucrează în mod uh, complementar, dar din ce în ce mai continuu și într-o zonă din ce în ce mai integrată de justiție și securitate și cred că va trebui să revizuim uh, această chestiune. Am vorbit 7 minute 23 de secunde, vă mulțumesc pentru atenție. Da, ați fi putut profita și să folosiți și celelalte două minute și jumătate care v-au mai rămas la dispoziție. Dar putem profita să discutăm după aceea. Acum urez bun venit reprezentantului CEJ. Sunteți un invitat permanent la noi, practic, uh, când vine vorba de aceste subiecte. Și până acum uh, nu am găsit o, o soluție mulțumitoare, satisfăcătoare. Iată de ce ne bucurăm că astăzi v-ați luat din timp și ați venit alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație. E întotdeauna o plăcere să particip la un schimb de opinii pe acest uh, subiect extrem de interesant. Unele reflexii personale. Operatorii economici se confruntă cu un OLAF mai bine echipat din punct de vedere juridic. Uh, după părerea mea, asta este efectul propunerii Comisiei de eh, revizuirea regulamentului OLAF. Și dacă acesta va fi adoptat, evident, OLAF va fi uh, va avea instrumente mai bune pentru a proteja instrumentele, eh, interesele financiare ale Uniunii Europene. Ce înseamnă în practică asta pentru operatorii economici într-o investigație externă? Pentru că și aceștia vor vrea să știe ce se va întâmpla acum. Mai întâi, Olaf are un drept autonom juridic de a face inspecții la fața locului la operatorii economici. Legislația națională se aplică numai dacă autoritățile naționale trebuie să asiste OLAF, pentru că operatorul economic uh, uh, se opune unei inspecții, așa cum a indicat deja doamna profesor Ligeti. E cam aceeași situație ca și la legislația privind concurența, nu este nimic uh, special E la fel ca și în legislația privind concurența, deci nu există niciun fel de suprapunere a legislației aplicabile, ceea ce crește uh, certitudinea juridică. Deci asta nu e nimic nou. Asta este și acum situația cu legea, așa cum a decis Curtea într-o decizie foarte importantă pentru OLAF din 3 mai 2018 în cazul uh, Sigma Orionis împotriva Comisiei, și acum, în mod explicit, Comisia se referă la această decizie a Curții în considerentul din preambulul uh, propunerii uh, acestei modificări a regulamentului OLAF. În al doilea rând, așa cum a spus doamna profesor Leghetti, dacă la nivel național uh, raportul OLAF e folosit în altă parte decât în proceduri penale, penale nu va mai fi posibil să-i se conteste admisibilitatea pentru că regulile aplicabile uh, inspectorilor uh, naționali uh, nu au fost respectate. Într-adevăr, în astfel de proceduri non-penale, verificarea respectării acestor reguli este înlocuită de o simplă verificare a autenticității raportului OLAF. Și asta, din nou, uh, elimină problema legii aplicabile, dar aș vrea să subliniez din punct de vedere al remediului juridic, asta nu înseamnă că un judecător trebuie să ia raportul ca atare și că nu mai există niciun fel de control din partea judecătorului național. Nu, acesta în continuare va avea posibilitatea să verifice validitatea raportului conform legislației europene printr-o cerere a unei decizii preliminare din partea Curții de, Curții de Justiție. Uh, Curtea Generală a Uniunii Europene s-a referit în mod expres la o astfel de Uh, posibilitate în binecunoscutul său caz uh, Tilac. În al treilea rând, nu va mai exista niciun dubiu în legătură competența OLAF de a face investigații în domeniul TVA și cred că asta este o evoluție majoră, pentru că eliminarea unui astfel de dubiu a fost unul dintre obiectivele propunerii comisiei și aș vrea să subliniez că asta uh, e în armonie cu jurisprudența existentă a Curții Europene de Justiție, conform care există o legătură directă între colectarea venitului din TVA și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Mă refer, de exemplu, la decizia Tarico a Marii Camere a Curții de Justiție din 2017, septembrie 2017, mi se pare o evoluție foarte importantă și care trebuia să fi venit de mult, dar acum ea există. Apoi, uh, operatorul economic va avea datoria de a coopera cu OLAF și de a oferi informații. O astfel de datorie deja există în investigațiile interne pentru staful uh, european, dar este nouă în contextul investigațiilor externe pentru operatori economici. Și aș vrea să Uh, sugerez uh, că întotdeauna această datorie de a oferi informații este una delicată și de a coopera, pentru că aici suntem uh, într-un echilibru delicat. Pe de o parte e o datorie de a coopera și pe de altă parte un drept fundamental de a nu te autoincrimina. Și asta întotdeauna e o chestiune care a apărut foarte des în jurisprudență. Deci nu, nu e ilegal această datorie, dar întotdeauna în practică, exercitarea acestui echilibru, atingerea acestui echilibru este întotdeauna dificilă. Apoi, în al cincilea rând, deși probabil că asta nu vizează foarte mult operatorul economic, uh, Comisia propune ca independența directorului general OLAF să se extindă și la activitățile de coordonare și nu doar, așa cum se aplică acum, la activitățile de investigare. Și cred că asta este o evoluție importantă în sensul că redefinește într-o oarecare măsură relația între directorul general Olaf și comisie, uh, pentru că Olaf totuși aparține structurii comisiei și e o chestiune de principiu interesantă și vreau să o menționez. În al șaselea rând, n-am vorbit de asta, asta până acum, dar operatorul economic uh, va, se va confrunta cu posibilitatea ca OLAF să aibă acces prin autoritățile naționale la informațiile legate de uh, conturile sale bancare. În uh, considerentul 26 din preambul știm că asta este o posibilitate în unele state membre, dar asta acum se va aplica în mod uniform tuturor operatorilor economici din toată Uniunea Europeană și mi-amintesc că la conferințele anterioare acesta a fost un subiect important ridicat și de Olaf și acum se propune această schimbare. Și cred că dacă ne uităm la schimbarea cea mai importantă pentru operatorul economic, asta ar fi probabil. Și uh, apoi o chestiune pe care aș vrea să o menționez foarte pe scurt, dar ea a fost deja abordată de profesorul Weinberg și de uh, profesorul Brier Uh, operatorul economic va trebui să înțeleagă că există posibilitatea ca toate informațiile colectate de OLAF în investigație să fie folosite de IPPO și mai remarcabil că OLAF face investigații administrative legate de un operator economic la cererea EPO. Asta deja este în uh, regulamentul EPO articolul 101 și e definit și în uh, articolul 12C, 12G din nou regulamentul OLAF. Nu voi intra în mai multe detalii aici, pentru că deja s-a discutat acest subiect. Aș vrea să adaug că operatorul economic uh, nu doar uh, se confruntă cu un OLAF mai bine echipat juridic, și el este mai bine echipat juridic într-un sens, pentru că noul articol 3 al 4 prevede garanții procedurale suplimentare în timpul verificărilor la fața locului și inspecțiilor. Uh, ceea ce evident nu se aplică investigațiilor interne, dar asta e o altă discuție. Ce obțin nu literal sau nu explicit. De asemenea, EPO este și el indirect mai bine echipat pentru a-și îndeplini misiunea dacă poate beneficia de informații culese de un Olaf mai bine echipat din punct de vedere juridic. Că, practic, e o consecință directă. Și asta mă duce înapoi la un subiect care a fost deja discutat uh, în workshop-ul din 29 mai și în alte conferințe, și anume că există o nevoie unui control independent, a unui, de control independent a modul în care Olaf uh, respectă drepturile fundamentale ale persoanelor uh, investigate și aici profesorul Mițilega s-a subliniat uh, nevoia aceasta și de asemenea a fost subliniată în avizul foarte interesant din 2017 a Comitetului de Supraveghere Olaf. După părerea mea, este important să nu uităm această chestiune atunci când discutăm o propune, propunerea Comisiei, care este o propunere bine gândită, pentru că Uh, utilizabilitatea informațiilor uh, adunate de OLAF de către EPO vor depinde de existența acestui control independent asupra OLAF, pentru că nu uh, putem avea situații în care EPO să ocolească toate obligațiunile procedurale care sunt impuse, cerând de OLAF să facă un anumit lucru. Comisia a înțeles foarte bine acest lucru când și-a prezentat propunerea în 2014 de stabilire de creare a unor garanții privind procedurile de control și cred că ar fi util să ne mai uităm la această propunere în uh, corelare cu această propunere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Nu ați spus prea multe referitor la armonizarea regulamentului EPO și OLAF. Mai există întrebări cu siguranță aici. Doamna Hoffman de la Olaf primește cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi, trag acum la limba engleză, dacă îmi permiteți. Mă bucur că mă aflu astăzi aici uh, și am șansa de a vă prezenta principalele trăsături ale propunerii Comisiei pentru revizuirea regulamentului OLAF, dar și pentru a împărtăși o parte din elementele raționamentului din spatele acestei propuneri. Înainte de a intra în amănunt, aș dori să scot în evidență faptul că această propunere nu poate fi privită într-un context izolat. Doamnă Gresle, vorbeați uh, în uh, introducerea dumneavoastră de regulament, de directiva Bridge care trebuie pusă în aplicare de statele membre până în iulie 2019. Noi colaborăm cu statele membre, am organizat, vom organiza la sfârșitul lunii octombrie un uh, atelier în acest sens. După cum știți, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este un uh, domeniu de politică foarte dinamic, asistăm la evoluții în permanență, lucrăm la cadrul financiar acum al Comisiei. Toate propunerile includ de asemenea propuneri eh, solide. Ați discutat ieri eh, propunerea referitoare la statul de drept în statele membre. Acum negociem propunerea legislativă pentru protecția avertizorilor de conștiință și regulamentul referitor la asistența tehnică pe TVA a fost recent adoptat. Multe se întâmplă așadar în acest domeniu și uh, Regulamentul OLAF reprezintă un element important în acest uh, tablou mai amplu. Comisia și-a luat angajamentul de a urmări și îndeaproape protecția intereselor financiare și dorește să scoată în evidență rolul și răspunderile statelor membre în protecția bugetului UE, pentru că este o răspundere partajată, după cum bine știți. Aș dori să trec acum la primul meu diapozitiv. Deja s-au spus foarte mult, așa că am să încerc să fiu uh, succintă, cât se poate de succintă. În uh, peisajul antifraudă știți că există doi vectori principali din spatele acestei propuneri. Nevoia de a desini relațiile viitoare ale OLAF cu EPO înainte ca acesta să intre în funcțiune, sperăm, la finele anului 2020 și, în al doilea rând, nevoia de a spori eficacitatea anchetelor OLAF, așa cum au spus și antevorbitorii. Ne bazăm uh, pe rezultatele la care au ajuns de valorile OLAF în 2017. Este absolut esențial din punctul de vedere al Comisiei să asigurăm complementaritatea de plină între activitățile de anchetă ale OLAF și EPO, alinindu-le la dispozițiile deja existente în regulamentul EPO. Complementaritatea ca atare nu e însă de ajuns odată ce EPO intră în funcțiune, va juca un rol important în lupta antifraudă, dar se va limita, după cum știm cu toții, la răspunsul penal la fraudă nu va avea competență în ceea ce privește neregulile nefraudulente și aș vrea să scot în evidență că acestea reprezintă aproape peste 90% din uh, neregulile comunicate de statele membre. EPO nu va putea să ancheteze infracțiuni care nu partic- în țările care nu participă deocamdată la EPO. S-a scos în evidență că printre țările care nu participă la EPO se numără două țări uh, beneficiare majore ale fond, fondurilor UE. Trebuie să ne asigurăm că F, Olaf rămâne un actor uh, solid și, doamnă Gresle, stimați membri ai Parlamentului, știți cât se poate de bine că domnul Oettinger, comisarul răspunzător de acest dosar, a scos în repetate rânduri acest lucru, a scos în evidență repetate rânduri și aici la Comisia pentru Control Bugetar. Iată de ce uh, nu ne limităm doar la cele amendamente ale regulamentului care vizează EPO. Vreau să vă spun că anumite state membre ar vrea să vadă această restricționare doar la amendamentele care vizează EPO. Propunerea însă include mm, propuneri pentru a spori uh, eficacitatea anchetelor uh, mm, OLAF. Măsurile propuse de comisie se bazează pe descoperirile lipsite de ambiguitate ale, valorilor, ale valorilor OLAF și reprezintă acele schimbări necesare pe termen scurt pentru a consolida anchetele OLAF. Cel de-al treilea punct, o propunere țintită. Propunerea modificată trebuie să fie în figoare până la data la care va, își va începe activitatea EPO. Iată de ce propunerea trebuie să aibă un calendar limitat pentru a putea fi adoptată Yeah, sorry, I will be a bit... Îmi cer scuze am uh, să încerc să vorbesc mai rar și poate să reduc uh, o parte din intervenția mea. Propunerea noastră a fost acceptată uh, grabnic. S-a spus deja aici că Poate exista alte puncte care ar fi putut fi incluse în propunerea noastră. Salutăm acest lucru și s-a spus că raportul de evaluare include mult mai multe puncte. Noi, însă, Comisia, credem că aceste puncte ar putea să fie abordate mai târziu de un proces mult mai amplu pentru a moderniza pe ansamblu procesul de anchetă al OLAF. Asta ar presupune însă, din punctul nostru de vedere, o analiză și discuție suplimentară. Punctul, punct, punctele discutate astăzi, garanțiile procedurale referitor la descoperirile per generale, nu au fost discutate în uh, evaluare. Iată de ce propunerea noastră are un caracter limitat prima parte a propunerii noastre, complementaritatea de plină între OLAF și EPO, avem un obiectiv comun. Activitatea noastră se concentrează însă pe aspecte diferite și recurgem la uh, căi diferite, mijloace diferite. OLAF face anchete administrative, concentrându-se pe recuperarea bunurilor, recuperarea activelor și măsuri administrative. EPO desfășoară o anchetă penală. Firește, s-a spus în regulamentul EPO și în propunerea de modificare a OLAF, trebuie să existe o diferențiere între activitatea desfășurată de cele două entități, atât de ce avem norma privind neduplicarea, nesuprapunere în uh, ambele propuneri. Ar putea să existe aici păreri divergente și cred că există deja păreri divergente între specialiștii prezenți în sală. Credem că o uh, diferențiere rigidă ar putea să aibă un efect contraproductiv asupra acestei complementarități dorite. De pildă, chiar dacă EPO are competența de plină, protecția intereselor bugetare ar putea să eh, solicite să presupună complementaritatea cu OLAF, de pildă prevenirea cheltuielilor suplimentare nedorite sau alte măsuri administrative care nu pot uh, accept, aștepta rezultatul anchetelor uh, penale, pentru că atunci când vrei să recuperezi fonduri, termenele limită sunt foarte scurte. Toate aceste sarcini intră în uh, domeniul specific de activitate al OLAF, care ar trebui să poată realiza activități, um, anchete administrative complementare, dacă e necesar, în paralel cu anchetele EPO. Aș dori să scot aici în evidență că propunerea se asigură că activitatea OLAF nu are un impact negativ asupra EPO. De fiecare dată când OLAF inițiază o anchetă, EPO poate să se opună acestei anchete. Cred că este foarte important pentru mecanismul prevăzut în propunerea noastră. Da. Am să fiu foarte succintă pentru că deja antevorbitorii mei au scos în evidență cum s-a tradus uh, principiul complementarității de plină în propunere? Cerințele de a încuraja complementaritatea și dialogul și insist asupra dialogului și încrederii între cele două organisme, pentru că nu considerăm că o, de, o diferențiere rigidă ar fi de folos. Aș dori să scot aici în evidență nevoia ca EPO să comunice orice ingerință în competențele EPO către OLA fără nicio întârziere. OLAF ar trebui să ofere sprijin EPO. Din punctul nostru de vedere este cât se poate de logic, pentru că Olaf are resurse și experiență care ar putea să facă, să contribuie ca anchetele pot să fie mai uh, eficace. Pentru a răspunde acum, poate, la o parte din observațiile antevorbitorilor, Olaf nu va fi brațul uh, poliției penale al EPO, va continua să realizeze anchete administrative chiar când acționează la solicitarea EPO. Prin urmare, uh, Garanțiile procedurale prevăzute în, propune, în propunere sunt, după părerea noastră, um, adecvate mandatului OLAF. Nu vor fi identice cu garanțiile prevăzute în anchetele penale. În cele din urmă, regula nesuprapunerii activității deja a fost scoasă în evidență. Aceasta va fi respectată pe deplin. Mă în direct acum la ultim, spre ultimul diapozitiv. Perfect. Vorbesc acum pe scurt despre cea de-a doua parte a propunerii. E vorba de aceste modificări țintite menite să facă ca acțiunile și anchetele OLAF să devină mai eficiente și mai eficace. S-a scos în evidență importanța rolului participării OLAF avem nevoie ca ăla să fie un partener apropiat și fiabil pentru EPO. OLAF trebuie să-și îndeplinească mandatul în continuare în ceea ce privește activitățile um, îndoielnice cu caracter nepenal. În ceea ce privește anchetele administrative, acestea se concentrează asupra rezultatelor uh, exercițiului de evaluare din 2017. Aș dori acum să scot în evidență o parte din anchetele la care lucrează OLAF, având în vedere că OLAF este o entitate care funcționează pe baza unui regulament UE, ea trebuie, această entitate trebuie să poată acționa în mod eficace și coerent în toate statele membre și să beneficieze de, la, de același nivel de sprijin în toate statele membre. A fost o problemă mare pentru noi, pentru că de multe ori cerințele naționale pot îngreuna controlele la fața locului sau le pot face de-a dreptul imposibile. Iată de ce am spus acest lucru în repetate rânduri și am clarificat că realizarea controlelor la fața locului se supun legislației UE atunci când operatorii economici se supun unei verificări de către OLAF. Spuneam, nu e o modificare, este o clarificare um, în linia interpretării generale uh, de către CEJ. Dar ar trebui să vă precizez, doamnă Gresle și estimați membri, că la negocierile de la Consiliu statele membre nu sunt atât de mulțumite cu aceste modificări, deși se aliniază la jurisprudența curții. În ceea ce privește garanțiile procedurale, atunci când modificările, când verificările sunt supuse legislației UE, Uniunea Europeană trebuie să asigure garanțiile procedurale și am clarificat în propunerea noastră articolul 3, aliniatul 5, după cum spunea domnul Ingram, am, am scos în evidență în mod deosebit garanțiile procedurale care se aplică operatorilor economici în ce privește realizarea unei verificări uh, inopinate la fața locului. Cooperarea mai bună cu statele membre este absolut esențială pentru noi, pentru Parlamentul European, Iată de ce aici cred că am făcut îmbunătățiri și rolul uh, AFCURilor a fost consolidat. Avem acum acces la informații bancare, după cum spuneam, absolut fundamentale pentru activitatea AFCO, pentru că combatem uh, frauda financiară, avem nevoie de accesul la conturi. Credem că propunerea în sine este una echilibrată. Domnul Ingelham spunea deja că am clarificat că și în acest domeniu unde dispunem deja competența, OLAF poate face verificări la fața locului și putem schimba informații cu Eurojust. Ultimul punct la care trec acum, dacă dovezile și admisibilitatea lor dovezile OLAF sunt echivalate cu rapoarte administrative redactate de administratori, de inspectori naționali. S-a dovedit um, insuficient pentru ca rezultatele anchetelor OLAF să poată fi valorificate la maxim de autoritățile naționale. Iată de ce propunerea include principiul admisibilității rapoartelor OLAF în toate cazurile în instanțe naționale, în acele uh, uh, anchete care nu au o natură penală. Pe de altă parte, nu modifică normele referitoare la admisibilitatea dovezilor colectate de OLAF în um, acele investigații penale. Din punctul de vedere, la ora actuală, modificările solicitate la cadrul juridic OLAF merg dincolo de domeniul de aplicare al acestei propuneri ajung acum la concluzie. Comisia consideră că propunerea reprezintă un echilibru adecvat între aceste trei solicitări, și anume nevoia ca activitatea OLAF să se alinieze la operarea EPO, să abordăm acele uh, deficiențe identificate în exercițiul de valoare, cât și nevoia de a revizui cât se poate de uh, curând cadrul juridic înainte ca uh, EPO să-și uh, inițieze activitatea. Încă o dată înțeleg că s-ar putea ca la un anumit punct uh, să fie necesar să mergem dincolo de aceste amendamente limitate și am fi putut uh, să luăm în calcul uh, mult mai multe propuneri în urma evaluării, dar ne-am uh, cam uh, limitat ambiția pentru a nu pune în pericol principalele obiective uh, și anume necesitatea de a adopta un regulament revizuit OLAF înainte ca EPO să-și înceapă activitatea. Alte propuneri vor trebui revizuite ulterior și aș scoate în evidență, ținând cont deja de experiența cooperării viitoare OLAF-EPO. Sunt convinsă că va face obiectul discuției, dar noi suntem uh, convinși că aceasta este cea mai bună metodă de a continua pe viitor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Hoffman. Domnul Ingram așteaptă cu nerăbdare clienții pentru că dacă procedăm așa cum spuneți dumneavoastră, dacă există aceste lacune juridice, atunci firește CEJ se va ocupa cu numeroase cazuri uh, și numeroși participanți implicați în aceste cazuri pot să vă spun că oricum nu poate să fie această ambiția noastră. Nu am nicio problemă cu cele trei ambiții, coerență cu uh, OLAF, cooperarea cu statele membre, însă admisibilitatea dovezilor colectate de OLAF, din punctul meu de vedere aici, e punctul vulnerabil, asta e veriga slabă. Da, e, există lacune majore și poate putem apropia un pic uh, cele spuse de primii vorbitori și intervenția dumneavoastră cu activitatea Parlamentului. Îl salut pe Ian Mulder, uh, care are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această invitație. Subiectul pe care îl discutăm acum este foarte important și în ceea ce privește Comitetul de Supraveghere suntem într-o poziție duală Trebuie să mm, asigurăm independența mm, OLAF, dar nu avem absolut niciun rol în ceea ce privește parchetul. Deci ne vom concentra pe OLAF, dar este important care vor fi felicit um, care vor fi competențele OLAF. Ne bazăm pe am uh, dat un aviz uh, în octombrie anul trecut uh, și ne bucurăm că o parte din sugestiile din acest raport au fost preluate în propunerea Comisiei. Accesul la conturile bancare, cooperarea cu statele membre, cu valoarea adăugată și așa mai departe. Însă am, ne-am mai gândit, am mai reflectat odată asupra acestui subiect și asta a dus la o scrisoare pe care v-am trimis-o dumneavoastră și Consiliului în urmă cu aproximativ o lună. Și în această scrisoare am subliniat o serie de elemente care trebuie clarificate din punctul nostru de vedere în noul regulament. În primul rând, în ceea ce privește poziția Comitetului de Supraveghere în sine. Nu s-a menționat acest lucru, dar dacă ne uităm la rapoartele din ultimii 4-5 ani, vedem că există o um, plângere comună că nu există uh, suficiente resurse pentru ca Comitetul de Supraveghere să-și facă treaba. Uh, Olaf în trecut, sau nu există suficiente informații, practic nu primim suficiente informații. Olaf în trecut a spus foarte bine dacă vreți aceste informații, dar nu le veți primi. Pur și simplu nu e interesat. Uh, situația însă nu, nu trebuie uh, acceptată. Uh, cel care este supravegheat este responsabil pentru informațiile pe care le dă și în ceea ce privește comitetul de supraveghere, dacă cerem informații, trebuie să le și primim. Iar acest lucru trebuie prevăzut în legislație. Din acest punct de vedere am făcut o sugestie în care uh, să se menționeze acest lucru în propunerea comisiei, ceea ce nu este cazul în momentul actual. Încă un lucru care ar trebui să fie în regulament. Um, precedentele comitete de supraveghere considerau că nu este potrivit ca acest comitet de supraveghere să fie în uh, OLAF în sine și s-a schimbat regulamentul în urmă cu 2-3 ani ca comitetul de supraveghere să fie în afara competențelor OLAF. Acum suntem sub PMO și experiența noastră după un an și jumătate este că nu este neapărat un uh, succes uh, pe toată linia. Tocmai de aceea nu solicităm o schimbare totală, profundă, ci um, solicităm să se elimine formularea în afara OLAF. Poate să fie oriunde, lăsăm asta la nivel, în fine, lăsăm asta deschis și uh, Parlamentul, Consiliul, Cons Comisia uh, pot decide care ar trebui să fie uh, forul uh, potrivit. Dar în momentul de față situația nu este satisfăcătoare. Sau experiența nu a fost una pozitivă. Deci acces la informații este primul punct sprijinit de cele trei servicii juridice ale Consiliului, Comisiei și Parlamentului, Trebuie spus, deci, că comitetul trebuie să aibă acces la toate informațiile și acest lucru trebuie să fie prevăzut în textul legislației noului regulament. Apoi, câteva elemente privind uh, cooperarea între OLAF și EPO. După cum am spus uh, deja, Um, Comitetul de supraveghere este responsabil numai pentru OLAF. Regulile trebuie să se mai cristalizeze, dar în primul rând putem spune că suntem dispuși să cooperăm uh, cum putem uh, din toate punctele de, punctele de vedere pentru a face un succes din această cooperare. Nu trebuie să se ajungă la conflicte, cine e responsabil pentru ce. Suntem uh, mulțumiți Um, de o separare a competențelor, deci um, anchetele administrative pe de o parte și uh, cele penale pe de altă parte, însă regulile trebuie clarificate. Și întotdeauna um, se poate discuta, regulile nu trebuie să fie foarte rigide. Bun, ce înseamnă rigid? Și asta se poate discuta. Important este să fie clare. Să nu există prea mult spațiu de confuzie. În comitetul de supraveghere suntem de părere că ar fi bine ca Olaf să raporteze în fața comitetului de supraveghere în cazul în care un caz este transmis către parchet și când nu. Care este responsabilitatea EPO, care este responsabilitatea OLAF. Odată ce știm de la bun început care este situația, asta facilitează capacitatea Comitetului de Supraveghere de a exprima o opinie și de a fi uh, utilă în cazul în care există diferende de opinii. De asemenea, considerăm că este cât se poate de important să nu existe o uh, duplicare a muncii, a activității și din acest punct de vedere cred că întotdeauna va exista oarecare confuzie. Însă, dacă Comitetul de Supraveghere știe de la bun început care sunt responsabilitățile OLAF și care au fost transmise către parchet, ar fi bine să existe o raportare a OLAF către Comitetul de Supraveghere um, și acest lucru trebuie prevăzut clar în text. Iar chestiunea uh, garanțiilor procedurale a fost deja menționată. Noi considerăm, la fel ca antevorbitorii, că este cât se poate de important, nu poate decât să crească încrederea în Olaf și credem că ar face ca Olaf să fie mai uh, un organism mai eficient. Pe scurt, în calitate de comitet de supraveghere, uh, suntem foarte interesați de viitorul, de cum va evolua discuția, suntem dispuși să avem un rol constructiv, însă asta poate să uh, se întâmple numai dacă de la bun început avem informații clare de la OLAF referitor la ce consideră că sunt responsabilitățile sale și ce nu. În scrisorile pe care le-am, vi le-am trimis dumneavoastră, Parlamentului, dar și Consiliului, am exprimat aceste idei uh, generale în cazul în care aveți nevoie de asistență în formularea unor texte concrete, formulări de propuneri, vă stăm la dispoziție pentru orice fel de asistență. Vă mulțumesc foarte mult! Cu foarte mare plăcere accept această uh, ofertă. Cu plăcere primim uh, propuneri de text. Uh, Cred că rezolvăm chestiunea um, Comitetului de Supraveghere și unde să fie el stabilit, dar chestiunea garanțiilor procedurale trebuie discutată în detaliu. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor vorbitorilor. Aș avea câteva întrebări. Întâi, către doamna Hoffman, ce rol joacă aceste așa numite non-criminal proceedings? Uh, proceduri uh, non-penale. Pot să-mi închipui ceva uh, în mintea mea, dar ce sunt ele de fapt? Ce, unde le regăsim în raportul de activitate al OLAF? Dar apoi, uh, domnului Ingelram, cum vedeți diferențierea sau delimitarea între OLAF și EPO? Ce rol poate să joace um, um Olaf și EPO, dacă, dacă procedurile sunt așa diferite. Uh, parchetul are peste 120 de articole, iar la Olaf am început cu câteva uscate, 14 articole, acum poate dublu, dar nu seamănă uh, deloc cu uh, legislația la nivel național. E ca o glumă proastă. Cum ar trebui să arate un astfel de document? Iar apoi o întrebare către toată lumea care sunt realitățile juridice acum, astfel încât Olaf să poată sprijini parchetul. Nu-mi dau seama în mintea mea cum ar trebui să funcționeze. Parchetul spune, calculați-mi uh, dauna uh, creată. Conform propunerii comisiei, ce bază juridică are Olaf pentru a sprijini parchetul fără, fără ca tot să meargă în instanță și să conteste asta? Iar apoi, uh, există un amendament din partea uh, Parlamentului care poate mi-ar plăcea, ar fi ca raportul OLAF să fie uh, disponibil pentru așa numitele persons concerned, persoane vizate. Cum vedeți că ar fi afectate uh, anchetele parchetului dacă ar exista acest acces? Încă un lucru. Aș mai avea nevoie de câteva propuneri concrete. Bun. Aș putea să mă uit ce fel de garanții procedurale sunt la EPO și să facem copy-paste și să spunem dacă Olaf lucrează pentru parchet, are următoarele drepturi și datorii. Facem copy-paste și atunci uh, pot să-mi fac eu plăcerea să mă lupt cu Consiliul pentru asta. Lăsați-mă pe mine. Ce părere ați avea despre asta de astfel de procedură ca să putem uh, îmbunătăți lucrurile? Eu vin de la țară, îmi plac lucrurile simple. Das heißt, wenn wir um, diese, ich weiß nicht, wer gesagt. Nu știu cine a vorbit despre asta cred că a fost uh, colegul, uh, domnul din uh, uh Londra, domnul Miții Legas, ați spus oare parchetul când colaborează cu uh, Olaf poate să-și, să aibă o derogare de la uh, propriile reguli. Deci asta aș vrea să știu. Cum poate parchetul să ceară ceva Olaf și apoi toate um, locurile în care se vor intersecta competențele. Mi se pare că va fi complicat. Iar apoi înțeleg că sunt blocade la, um, în ceea ce privește parchetul. Pentru că, bineînțeles, fiecare vrea să își um, protejeze propria țară. Ce se întâmplă dacă se ajunge la o blocadă uh, Um, pentru că fiecare încearcă să uh, își protejeze țara. Deci, um, ușița din dos către Olaf, sau poate, bun, mica lacună. Pe scurt, toată povestea asta îmi face nu numai o problemă, ci mai multe. Nu pentru că vreau eu să fac un raport perfect, ci pentru că văd um, lacunele, lipsurile în domeniul eficienței. Admisibilitatea probelor este elementul cheie. Ce trebuie să facem pentru ca rapoartele OLAF să poată fi utilizate? Cel puțin și în alte proceduri, pentru că ați vorbit despre asta. Eu mă întreb, eu mă mir ce se întâmplă când, într-un caz civil, vine, uh, un, intervine un raport OLAF. Ce spune judecătorul? Ce spune avocatul apărării? Ajută la ceva? E careva impresionat la fața locului? Aș avea câteva dubii. Ines, ești pregătită să intervii? Aș vrea să um, continuăm cu runda de întrebări. Ines, dacă dorești, îți dau cuvântul. Sí, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. A fost unul din cele mai interesante ateliere. Am discutat despre aspectele care ne îngrijorează în mod prioritar. Știm că la nivel instituțional e de ajuns să se creeze două organisme cu competențe de anchetă în același domeniu, să spunem așa, pentru ca de îndată să apară probleme între cele două entități, știm că e inevitabil, oameni suntem și face parte din experiența noastră. Avem multe întrebări, nu neapărat reticențe, pentru că oricum trebuie să punem umărul la treabă, dar n-ar fi plăcut ca Olaf să se fi transformat într-o echipă unitară din punct de vedere instituțional, să spunem, și să nu uh, fim nevoiți să interacționăm cu instituții diferite și cu acea zonă gri pe care fiecare mandat a încercat uh, să o restrângă, dar ne lovim practic de problema că acesta uh, acestea în continuare există și însă și entitățile recunosc acest lucru. Pe mine ce mă îngrijorează mă, sunt garanțiile procedurale ale persoanelor uh, care fac obiectul investigației. Uh, Directorul CER și experții au identificat uh, problemele clare și au spus că tot ce înseamnă aranjamente de lucru ne provoacă în cele din urmă o durere de cap pentru că e vorba de înțelegeri uh, care nu sunt transparente, nu știm cum se adoptă, fiecare director uh, le adaptează, le interpretează într-un mod diferit Eu vreau să-l întreb pe directorul CEJ, pe expert, în primul rând, ce părere are dumnealui față de ierarhizare. Pentru că e important ca în uh, perioade de crize, noi ca legiuitori trebuie să știm cui dăm dreptate înainte de toate. Pentru că e clar că vor apărea probleme. Și în plus, având în vedere că la ora actuală sunt vremuri critice, o parte din personal OLAF trebuie să treacă la EPPO, deci vom avea și din punctul de vedere al resurselor umane o, o situație complicată. Iată de ce doream să ne spună dumnealui din punct de vedere juridic care e ierarhia. În al doilea rând, garanțiile procedurale. Totdeauna am avut o problemă cu Olaf când a fost vorba de stabilire în mod transparent, preventiv chiar, um, a acestor garanții procedurale. Pentru că, a posteriori, organizațiile, întreprinderile pierduseră tot uh, imposibil după aceea să recupereze activitățile. Iată de ce am vrea să știm cum s-ar putea stabili aceste garanții. În al treilea rând, directorul Olaf se bucură de un anumit grad de independență. Nu știu exact la ce propunere apare asta, dar oricum s-a menționat. Și aș vrea să știu în ce măsură acest articol 17.3 independența directorului general și extinderea acestea, în ce măsură această independență este totuși reglementată pentru a preîntâmpina derapaje cum s-au înregistrat în trecut. Mulțumesc. Colegii Con. Domnul Con. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit uh, pentru informațiile foarte interesante, chiar dacă nu ne-au liniștit foarte mult. Eu sunt funcționar și am învățat, uh, ca orice funcționar, regula numărul 1, verifici competențele. La TVA, de exemplu, încerc, mă bucur că am căzut de acord asupra unor competențe clare. Este salutar acest fapt, pentru că din de la nivel național s-a încercat uh, să nu se coopereze prea bine. Însă eu sunt și pentru dialog și încredere. Însă, în multe locuri, aceste competențe neclarificate nu ne vor ajuta la nimic. Nici, uh, nu vor ajuta nici EPO, nici OLAF, nici autorităților naționale, nici autorităților judiciare. Trebuie ca lucrurile să fie clare. Vedem că mm, cadrele juridice nu au fost suficient sincronizate. Olaf uh, poate acționa la cererea parchetului, uh, pe de altă parte la combaterea fraudei uh, transfrontaliere, dacă sunt țări care participă la EPO și țări care nu participă la EPO, nu e foarte clar. Deci ce facem cu aceste lucruri? Ce face Comisia cu aceste neconcordanțe foarte clare? Și încă un element important este această diferență în uh, protecția drepturilor uh, cetățenilor. Ce facem cu asta? Apropo de verificat competențele, uh, da, verificat competențele și dacă se poate să nu fie a ta. Dar aici mai degrabă e posibil ca cele două să se certe pe competențe. Domnul Salafranca. Grazie, Mulțumesc, doamna președinte. Doresc uh, în calitate de raportor pe acest dosar să spun că colegii deja au uh, ridicat multe din întrebările pe care doream să le abordez eu în această prezentare atât de interesantă. Colega Ayala s-a referit la uh, un aspect care ne interesează și anume evitarea suprapunerilor. Cred că trebuie să încercăm să dăm dovadă de pragmatism. E cât se poate declar că trebuie să evităm duplicarea eforturilor, să facilităm schimbul de informație. Și tocmai ca și colegii mei, vreau să spun că trebuie să facem o diferențiere clară a competențelor, căutând un caracter complementar. Nu cred că intră mandatul nostru să lăsăm multe ambiguități, pentru că asta uh, va fi în dezavantajul intereselor financiare ale cetățenilor UE. Am văzut uh, de ce cifre vorbim uh, în dezbaterea privind CFM și cred că obligația noastră este să facem uh, tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la cel mai bun rezultat, să ne concentrăm așadar pe diferențierea competențelor căutând sinergiile între cele două organisme. Am venit de la o altă comisie de la vot și am ajuns uh, fix la prezentarea profesoarei de la ULB. Am citit uh, așa repede concluziile dumneavoastră, care mi se par foarte interesante și înțeleg că perspectiva din lumea academică și juridică e una realmente independentă. Eu cred că în continuare multe lucruri au rămas neterminate. De pildă, ce facem cu acele state membre care nu fac parte din EPO? După cum a spus și colegul Con, acele acorduri administrative, la ce control democratic vor fi supuse, cât și controlul acestei armonizări între cele două instituții. Și cred că mediul universitar ne poate oferi o perspectivă independentă care să meargă dincolo de îngrijorările legitime ale Comisiei, CEJ și OLAF. De asemenea, mă îngrijorează problema repetitivă pe care domnul Mulder a scos-o în evidență acest organism de supraveghere care trebuie să dispună de capacitățile de informare nu doar pentru sine, ci pentru a putea îndeplini în acest fel în mod eficace sarcinile care au fost uh, conferite. Audierea cred că răspunde obiectivului nostru. Au rămas totuși multe întrebări care așteaptă un răspuns cel mai important este să nu există suprapuneri, să existe o demarcare clară a competențelor și ca interesele financiare ale cetățenilor să beneficieze de protecția și garanțiile necesare. Iată câteva din raționamentele care deja au fost prezentate de colegi, dar mi-aș dori să primească un răspuns din partea acestor profesoare, care, după părerea mea, au o viziune mai independentă și poate diferită de cea a unei persoane care lucrează, care e uh, în aceste instituții. Mulțumesc! Ja, vielen Dank! Mulțumesc! Mai avem peste 30 de minute uh, timp. Vă donez timpul meu de intervenție. Deci, uh, nu evitați să fiți, uh, să mergeți în uh, detaliu. Începem, o luăm de la capăt, începem cu doamna Ligeti și vă mulțumesc uh, deja. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Cred că um, mă voi prelua întrebările ce se referă la admisibilitate și uh, Uh, asta mi se pare că este strâns legat și de, procedu- de garanțiile procedurale. Un, menționa, un element menționat de dumneavoastră, doamnă Gresle, este că ați uh, avea în vedere să codificați puterile investigative ale OLAF, dacă am înțeles corect. Am menționat în prezentarea mea că unul dintre motivele pentru care avem multe probleme cu admisibilitatea este fragmentarea puterilor, competențelor. Bineînțeles că ar fi binevenit dacă am avea puteri administrative uniforme ale, la OLAF. Dacă comparăm anchetele OLAF cu cele făcute de comisie, de exemplu, în cazuri de concurență, vedem că în domeniul protecției intereselor financiare, puterile, competențele sunt mult mai slabe și mai puțin uniforme. Acesta este compromisul politic uh, la care s-a ajuns între statele membre. Eu cred că armonizarea uh, competențelor este binevenită, este un obiectiv ambițios, nu l-am menționat pentru că nu mi s-a părut uh, realist în contextul politic actual. Însă, am participat la o serie de studii pe care le facem împreună cu Universitatea de la Utrecht <clears throat> un studii în care um, comparăm diferite domenii de investigație, dreptul concurenței, puterea Băncii Centrale Europene la supravegherea financiară și OLAF. Și e um, foarte vizibil, foarte grăitor că în domeniul protecției intereselor fi, uh, financiare statele membre nu au fost dispuse să dea același uh, tip de puteri ca în alte domenii de politici ale Uniunii deci e clar că e loc de mai bine. Acesta este unul dintre domenii în care se pot face îmbunătățiri dacă există consens politic uh, să se meargă în această direcție. Când vine vorba de garanții procedurale, dați-mi voie să amintesc că pe acest subiect am pregătit un raport uh, cuprinzător pentru Parlament în care am specificat o serie întreagă de garanții care, din punctul meu de vedere, ar trebui îmbunătățite chiar în um, situația actuală a um, anchetelor administrative ale OLAF. Aș dori să mă refer la unul la care v-ați referit și noastră, care mi se pare crucial, acces la dosarul de caz. Mi se pare că acces la dosarul, accesul la dosarul de caz este esențial ca să pregătești uh, apărarea. Este uh, garantat în alte uh, domenii de anchetare, cum este în domeniul concurenței, peste tot este garantat în um, procedurile penale, de asemenea. Curtea Europeană de mai multe ori a decis că nu este nevoie să se ofere acces la dosarul de caz în cazurile OLAF, pentru că există un acces în uh, procedurile penale ce urmează după cazul OLAF. Eu nu sunt convinsă de acest argument, mai ales pentru că astăzi OLAF își transmite raportul final autorităților judiciare naționale. Chiar dacă persoana mm, vizată poate în cadrul procedurilor naționale avea acces la acest raport, pot, fi, pot exista alte informații relevante care să nu fie depuse uh, ca anexe la acest uh, raport final uh, inform- anexe, de exemplu, pe care persoana vizată nu le va putea accesa niciodată. Și pot fi, poate fi vorba de informații utile pentru apărare. Din punctul meu de vedere, situația actuală nu este convingătoare, din punctul meu de vedere nici măcar nu corespunde cu Carta Drepturilor Fundamentale, pentru că aceasta prevede accesul la dosarul cazului ca unul dintre elementele pentru un um, proces just. Deci eu sunt pentru o legiferare în acest sens. Am să mă opresc aici. Mulțumesc. Ja, danke schön. Wir machen weiter mit Mulțumesc. Vă rog, următoarele două invitate. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru întrebări și membrilor Parlamentului de asemenea. Aș vrea să mă întorc la întrebarea noastră în ce privește opțiunile juridice pentru susținerea oferită de Olaf către EPO și regret să vă spun că simplitatea nu va exista, mă tem. Deci, uh, întorcându-mă la prevederile din regulamentul EPO și uh, proiectele de amendamente la regulamentul OLAF, sunt trei opțiuni vizate oferirea de informații, analiză, expertiză și suport operațional, facilitarea coordonării acțiunilor specifice ale autorităților naționale competente și investigații administrative și, evident, acestea sunt cruciale uh, pentru EPO. Într-un fel, sunt principalul canal mm, gândit de acest text de lege principalul canal de colaborare între Olaf și EPO, dar textul actual ar putea să nu fie suficient de detaliat pentru că nu tratează riscurile pe care le-ar avea aplicarea măsurilor și principiilor, de exemplu, și Întorcându-mă la linia de demarcație între flexibilitate și rigiditate sau acest dialog între flexibilitate și rigiditate, există o nevoie de clarificare, credem noi, în ce privește alocarea responsabilităților între ambele uh, instituții, pentru că până la urmă justițiabilii vor uh, trebui să fie suficient protejați deci ar putea să fie un risc în ce privește garanțiile procedurale. Vă mulțumesc foarte mult! Profesor Mițilegas, bitteschön. Domnul Mițilegas, mulțumesc. Vreau să fac câteva comentarii în legătură cu drepturile procedurale și cred că Principala provocare pe care o avem astăzi este atunci când uh, discutăm de continuitate și colaborare între OLAF și EPO și totuși avem un cadru juridic care în mod simplistic, aș zice, uh, tratează OLAF sub legislația administrativă și EPO sub legislația penală. Și asta nu mi se pare sustenabil. Și din acest uh, punct de vedere, ținând seama și de limitele uh, propunerii Comisiei în ce privește calendarul și natura sa țintită, acest lucru nu poate fi ignorat și cred că e o oportunitate uh, ca această uh, comisie să discute în detaliu. Aveți nevoie, după părerea mea, și nu puteți evita un grad de garanții detaliate. Și asta nu poate fi în forma unui aranjament de lucru și nu poate fi lăsat totul la uh, latitudinea legislației naționale. Cum spunea doamna profesor Leghetti, Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului există ca să ne uh, ghideze în această direcție. Legislația uh, penală și administrativă nu e atât de relevantă dacă ne uităm la cartă. Poate s-ar putea transpune măsurile de apărare a drepturilor menționate în, cadrul, în cazul EPO către OLAF, să le transferăm OLAF-ului dar ele sunt un pic de gen, prea generale, dar unele dintre aceste drepturi, de exemplu, dreptul la informare, accesul la un avocat, vor uh, rezona cu nevoia de transparență și accesul la dosar și aș recomanda puternic, dacă e prea dificil să venim cu reguli uh, dedicate a OLAF, cel puțin să avem uh, o oarecare inspirație în legătură cu drepturile de apărare în legislația europeană. Nu cred că este fezabil să distingem atât de rigid, să spunem, a, noi suntem OLAF, ne facem numai chestiuni administrative și EPO e pe partea penală. În viața nu va fi așa, în viața reală nu va fi așa și trebuie să fim foarte conștienți de asta. Un alt lucru, dar asta e chiar o uh, gândire idealistă, nu știu dacă e Uh, fezabil în propunerea actuală, să avem reguli în cadrul OLAF care să dea o, o prevederi foarte detaliată ale remediilor juridice pe care uh, oamenii, de care oamenii pot beneficia în cadrul unei investigații OLAF, pentru că deocamdată nu există nimic și asta este călcâiul lui Ahile, dacă vreți, atât în ce privește drepturile fundamentale, dar și propria credibilitate. Mulțumesc, doamnă președinte. Admisibilitatea dovezilor, într-adevăr, este o chestiune foarte interesantă și cred că sunt două aspecte. Vorbiți despre admisibilitatea dovezilor EPO, dar dovezi adunate de OLAF. Cred că acesta e primul punct. Și uh, rezultatul fiind că aceste, aceste dovezi sunt supuse uh, analizei unui tribunal național, unui curs național. Aici uh, Uh, regulile EPO se vor aplica. Chiar dacă vin de la OLAF, ajung în, în fața unei curs de justiție, deci se aplică regulile EPO. Mai problematic sau punctul crucial, a zice, este e momentul în care informația este adăugată, este uh, adunată. Adunarea de informație e mult mai ușoară pentru OLAF decât pentru EPO. Uh, e operatorul economic care nu contestă inspecția la fața locului. OLAF merge, ia tot fără niciun fel de autorizație prealabilă, nimic. Și EPO nu ar putea face asta. EPO ar avea nevoie de un mandat de la un judecător ca să facă același lucru. Deci asta e problema, că dacă vine cu aceste dovezi, judecătorul spune, da, ai obținut asta, dar ce procedură ai obținut? A, o ai urmat, a, așa ai obținut. Deci s-a obținut prin procedurile incorrecte. Cred că asta e o problemă reală. Cereți o soluție. Nu cred că există o soluție, dar uh, cred că aici avem o problemă de vase comunicante, dacă vreți. Fie creștem garanțiile procedurale. N-aș spune substanța acestora, pentru că mi se pare că articolul 9 e în regulă. Problema este cine controlează faptul că aceste garanții procedurale sunt respectate imediat și la controlele la fața locului. Deci modul în care aceste controle se fac. Deci ori creștem uh, asta, ori trebuie să acceptăm că ar putea exista probleme reale după aceea și că utilizarea informației OLAF de către EPO e în cele din urmă limitată pentru că informații cruciale nu pot fi obținute sau utilizate pentru că nu sunt obținute cu suficiente garanții. Deci cred că întotdeauna ne vom întoarce la această problemă. N-aș spune că garanțiile și elementele de control ar trebui să fie identice, dar standardele ar trebui să fie mai mult sau mai puțin similare ca Apple să poată spune, da, nu e procedura mea, dar informațiile au fost adunate de Olaf cu un cadru suficient și cu garanții suficiente procedurale uh, respectate de către, de către Olaf. Asta începește admisibilitatea dovezilor, începește ierarhia EPO-OLAF. Am auzit această întrebare Dintr-un punct de vedere juridic, e o discuție legată de temeiul juridic. EPO are o bază juridică, o bază legală diferită de OLAF. Deci ce s-a adoptat acum e lege și regulamentul OLAF nu poate schimba nimic. De asemenea, ce spune 101 în legătură cu OLAF e lege. Trebuie să o respectăm. Acest lucru trebuie respectat în toate circunstanțele, în toate condițiile. Am uh, Articolul 12F, uh, investigațiile complementare, va duce la limită ceea ce permite articolul 101, pentru că acolo se spune că OLAF nu va deschide investigații administrative paralele în aceleași cazuri decât dacă EPO cere OLAF și la 12F. Deci întotdeauna EPO are ultimul cuvânt. OLAF nu va deschide niciodată o investigație fără cerea EPO dar uh, impresia mea este că lucrurile au fost uh, împinse puțin departe, dar putem discuta acest lucru. Și o ultimă, un ultim comentariu în legătură cu independența articol, independența directorului general uh, pentru activitățile de coordonare. E o opinie personală. După părerea mea, activitatea de coordonare este o activitate dată direct comisarului prin articolul 325 alineatul 3 din tratat. Deci întrebarea este dacă legătura aceasta poate fi tăiată făcându-l pe directorul general complet independent și pentru activități de coordonare. Înțeleg complet uh, motivele pragmatice pentru care se încearcă acest lucru, dar din punct de vedere al principial, discuția ar trebui să fie altfel. Dar asta, încă o dată, e o opinie personală, cred că, dar cred că ar trebui să punem această întrebare, să ne punem această întrebare. Mulțumesc foarte mult. În ce privește cazurile de coordonare, există câteva cazuri. Statele am o întrebare pentru doamna Hoffman. De ce în regulament s-a introdus recent pentru că întotdeauna am fost de părere că independența directorului general se referă și la cazurile de coordonare, nici măcar nu le venise ideea. Și vreau să vă întreb pentru participații la procedură, cum, care credeți că poate fi posibilitatea de acces la raportul OLAF? Și referitor la ce spuneați chiar la sfârșit, ne putem închipui cazuri în care uh, Um, anumite cazuri EPO pur și simplu rămân în aer pentru că Olaf a strâns dovezile. Credeți că o anchetă previzibilă a Olaf ar putea să anuleze un caz la EPO? Lucru care ar face practic să anuleze obiectivele noastre. Dacă luăm acum în calcul scenariile domnului profesor, ajungem tocmai acolo. Și atunci, în cazul respectiv, sincer, n-aș vrea să fiu în locul nostru, mai ales dacă e vorba de un caz de amploare. Ne puteți spune ceva aici? Mulțumesc. Uh, the first question... Mulțumesc, doamnă președinte. Prima întrebare e legată de accesul la uh, documente, la dosarul OLAF. Sunt într-o poziție dificilă pentru că curtea întotdeauna a spus că nu este acces la dosar. Opinia mea personală uh, sigur, o am, dar m-aș referi mai degrabă la ce a spus doamna profesor Ligeti pe acest subiect. Dacă întreaga procedură s-ar anula... Uh, Depinde probabil de avocatul care predează cazul. Dar există un caz la Strasbourg care indirect este relevant pentru noi și care spune că dacă nu există un suficient control, atunci există o încălcare ca atare. Deci, uh, ce vreau să spun este că uh, chiar dacă autoritatea de investigare a făcut corect lucrurile, dar dacă nu a existat suficientă investigare a ceea ce a făcut și dacă, evident, s-a încălcat un drept fundamental, atunci există și o jurisprudență care spune asta e o încălcare. Deci, uh, Riscul există întotdeauna uh, și există situații excepționale, dar riscul există. Deci... Uh, Acum aș dori să le mulțumesc statelor membre pentru haosul pe care l-au provocat uh, cu regulamentul pentru EPO. Doamna Hofa, vă mulțumesc că stați aici, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și mulțumesc pentru numeroasele întrebări interesante care au animat dezbaterea. Văd că vom avea de-a face destul de des, ne vom vedea des, pentru că vom discuta despre toate acele aspecte relevante. Trec acum la limba engleză. M-ați întrebat la început despre acele investigații nepenale ale Olaf, la ce anume se referă. Olaf are un mandat amplu pentru protecția intereselor financiare mai amplu decât mandatul EPO, pentru că EPO anchetează doar comportamentul infracțional. Dacă vedeți, dacă analizați regulamentul nostru, vedeți că e vorba aici de bănuiel de corupție, suspiciuni de corupție, fraudă, orice activitate practic care dăunează intereselor financiare ale UE la când se deschide un caz. Nu știm dacă uh, sunt uh, incluse și elemente penale sau doar uh, nereguli. Dacă priviți statisticile noastre, nu am acum raportul pentru 2017, dar veți vedea că principala, că grosul activității noastre referă recomandările, se referă la recomandările finale de recuperare a fondurilor, ne vrem bani înapoi practic, iar recomandările, deciziile judiciare reprezintă doar o trăime din recomandările noastre totale. După cum spuneam, activitățile OLAF sunt foarte ample și se concentrează mult pe uh, recuperarea activelor financiare, cât și pe măsuri administrative. Cred că e important să înțelegem uh, între conceptul și acest concept al investigațiilor complementare. Cred că este important să facem, să ne asigurăm că bugetul UE este protejat. Cu EPO Practic, aprofundăm doar un aspect, aspectul protecției penale, dar nu ar trebui să facem acest lucru în dezavantajul protecției intereselor financiare. Cred că este foarte important să clarificăm acest lucru. Am purtat o discuție foarte interesantă referitor la OLA, FEPO și uh, relația din punct de vedere al structurii um, ierarhice, dar nu pot să fiu de acord cu cele spuse de domnul Engelram. Uh, Regulamentul EPO e valabil ca atare. Poate ar fi fost o idee bună și acestea erau cele două viziuni pe care le-au prezentat colegii din mediul universitar. Poate ar fi fost interesant uh, ca ca Olaf să fie implicat în ancheta EPO, dar nu așa s-a decis. Cele două entități trebuie să coopereze și am încercat prin propunerea noastră să ne apropiem de intenția doamnei la Sender de a avea o echipă instituțională coerentă. Vom încerca, în măsura posibilului, să cooperăm îndeaproape și credem că în regulamentul ăla am introdus mecanismele necesare. Dacă îmi permiteți, dezbaterea referitoare la garanțiile procedurale, admisibilitatea probelor, competențele OLAF și așa mai departe. Există o legătură între toate acestea. Profesorul Elen spunea, da, e destul de simplist, dar e eficace. OLAF este o entitate administrativă și OLAF este o entitate penală. Asta schimbă lucrurile. Avem aici competențe limitate de anchetă, iar garanțiile procedurale care există cred că sunt destul de clare, lucru recunoscut de altfel de domnul Ingelram, a făcut un efort și în, uh, când vine vorba de oferirea de garanții procedurale clare, inclusiv obligația de a avea un avocat prezent uh, la articolul 3 aliniatul 5, dacă vreți să mergem mai departe cu admisibilitatea probelor, trebuie să uh, regândim întreg conceptul. Competențele de anchetă, nivelul garanțiilor procedurale. Da, dacă există admisibilitate de plină, trebuie să mai meșterim uh, pe aici, pe acolo, dar există o legătură între toate aceste aspecte. Noi credem că am lămurit uh, situația la articolul 11 în ce privește procedurile nepenale, investigațiile nepenale, când vine vorba de admisibilitatea probelor, nu a făcut nimic în ce privește anchetele penale. Poate ar trebui să venim cu o abordare mai amănunțită într-o a doua etapă, odată ce avem deja experiență pen, privind cooperarea OLAF și EPO. Dacă vedem că merge bine, vom face tot ce ne stă putință. Dar dacă vedem că există probleme, firește că vom interveni și vom propune ajustări și un act legislativ mult mai amplu. Acestea sunt punctele de care doream să vorbesc. Accesul la dosar, aici aplicăm jurisprudența CEJ. Cred că acestea au fost principalele observații pe care doream să le fac. Mulțumesc! Doamna Hoffman, biroul Uh, Olaf se numește Biroul Luptei împotriva fraudei. Frauda a fost întotdeauna pentru mine ceva penal, ține de departamentul penal. Acum ar trebui să redenumim Olaf uh, ca fiind uh, biroul pentru lupta pentru recuperare de fonduri. Da, aș fi de acord cu această modificare, dar cred că nu trebuie să ne amăgim referitor la ce ar trebui să facă pe viitor Olaf. Am spus deja, chiar vreau să clarific uh, cum stau lucrurile la nivel administrativ și asta presupune că trebuie să clarificăm în mandat că scoatem aspectele penale. Știu că ne gândim tot timpul la Polonia, Ungaria, Danemarca, Suedia. Această poveste că EPO are aceste competențe sunt competențe partajate și Olaf atunci înseamnă că trebuie să-și adapteze mandatul. Din raportul anual Olaf nu putem identifica câte cazuri Raportul final Olaf se referă doar la recuperarea de fonduri, doar la recuperările, um, a, la recomandările administrative. Avem nevoie de o clarificare, dacă puteți să ne oferiți, să vedem pe 2-3 ani, pe un interval de 2-3 ani, relevanța. Pentru că altfel nu știu cum n-am putea clarifica, cum n-am putea lămuri. Colega la Sender mai dorea să ia cuvântul. Mulțumesc, da, într-adevăr este o dezbatere foarte interesantă. Doream să-l întreb încă o dată pe directorul tribunal, pe directorul CEJ, dacă, într-un fel sau altul, s-ar putea întări garanțiile cu care lucrează Olaf, dincolo de prezența unui avocat. întărind capacitățile Comitetului de Supraveghere, pentru că în acest fel să avem uh, să fim siguri în ce privește garanțiile. Deci am putea îmbunătăți și mai bine și mai mult faptul că în temeiul competențelor nu se va renunța, nu se va arunca la gunoi o anchetă finalizată când vine când ajungem în etapa predării acesteia procuraturii, putem îmbunătăți în acest fel capacitățile de control ale Comitetului de Supraveghere, mai ales în ce privește garanțiile procedurale. E un subiect pe care l-am repetat, în repet, pe care l-am tot repetat. Pentru că de multe ori Comitetul de Supraveghere se fixa pe accesul la dosare, căutând probleme în interiorul OLAF, pe când, când în schimb pe noi ne interesa să ne asigurăm că încă din prima clipă garanțiile procedurale fusese respectate. În al doilea rând, cum se îmbunătățesc și se consolidează capacitățile OLAF, înțeleg eu aici, uh, privind accesul la conturi. Aș vrea să știu în ce măsură tot ce înseamnă protecția datelor, garanții, vis-a-vis -vis de această consolidare a capacității de a avea acces la conturile bancare, uh, în ce măsură se ase- este asigurată această protecție. Nu vreau să zic că toate conturile bancare sunt nevinovate, de majoritatea dăților iese că nu, dar adesea IMM-uri sau mici întreprinderi care nu prea au șansa de a avea un birou de avocați care să-i apere din prima clipă, acestea se lovesc, se văd confruntate cu cauze care durează, se întind pe ani buni și în cele din urmă le aduc uh, la faliment. Deci, cum se aplică garanțiile? Mulțumesc! Domnul Ingelram, după care domnul Mulder, după care mai avem nevoie de voluntari pentru întrebarea legată de protecția datelor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări interesante. Întotdeauna ajungem în aceeași situație. Trebuie să rezolvăm uh, problema referitor la ce ar fi necesar pentru ca EPO să folosească capacitățile la maxim, e vorba de control, fiecare nivel de control uh, își desfășoară activitatea, dar e nevoie de un control uh, imediat dacă cineva face obiectul unei investigații, Olaf, care, din punct de vedere al victimei, reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale, atunci nu avem nimic. Uh, imediat, poate, ulterior se ia o decizie și după aceea poate se poate contesta decizia respectivă și poate conform uh, curții de la Strasburg e prea târziu. Încă o dată, nu există o soluție perfectă unică. Eu cel puțin cred că propunerea din 2014 a Comisiei merge pe drumul cel bun. Nu, pentru, nu vreau să spun că trebuie adoptată de îndată, merită să fie discutată, dar cel puțin abordează problema. Nu cred că putem uh, dezbate doar această propunere fără a discuta despre cealaltă. Accesul la conturile bancare, firește, e o problemă importantă când vine vorba de protecția datelor, dar cred că cu un nou regulament adoptat sperăm ca situația să se calmeze. Nu e vorba doar de protecția datelor, ci și vorba de viața personală, e vorba de indivizi. Așa că uh, poți da peste informații cu caracter privat, legate de viața privată. E nevoie așadar ca cineva să controleze dacă Olaf poate sau nu să acceseze aceste informații. Revenim așadar la aceeași informație. Interpretarea se oprește acum, trebuie să continuăm în limba engleză, doamna Hoffman și după aceea domnul Mulder. Yes, uh, thank you, uh, and I wanted uh, still uh, to uh, um,